So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, merci, Mesdames et Messieurs. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Avem o ordine de zitare încărcată astăzi și uh, ar fi bine să încheiem toate punctele de pe ordinea de zi astăzi adoptarea ordinii de zi în primul și în primul rând și în acest context trebuie să vă dau următoarea informație. Punctul 15, negocierile cu Consiliul pe, pe tema Fondului Social European, va trece pe locul 4 în ordinea noastră de zi. Deci, după comunicările președintelui, trecem la punctul 15 uh, și după aceea ordinea se păstrează neschimbată. Uh, Punctul 6, raportul domnului Bular, reindustrializarea Europei, va fi uh, tratat, dar după punctul 12 uh, pe de, de pe ordinea de zi și în ceea ce privește punctul numărul 7, și anume raportul dom- doamnei Beres, vorba despre delegarea competențelor legislative și controlul statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către comisie. <laughs> Iată ce titlu uh, încărcat de semnificații, ei bine, acest punct va fi îndrepărtat de pe ordinea de zi. Nu vom trata astăzi amendamentele, dar vom vota acest raport mâine. Asta este înțelegerea la care s-a ajuns. Sper că toată lumea este de acord cu adoptarea acestei ordini de zi modificate în uh, forma aceasta. Și, de asemenea, uh, mai avem uh, un nou punct pentru uh, ordinea de zi a ședinței de mâine, dar despre asta discutăm mâine. Sper că sunteți de acord cu aceste modificări. Bun, perfect. Annual Growth Survey. Haideți să facem niște comunicări ale președintelui. Am, vom avea o întâlnire între CON și EMPLE pe 21 noiembrie în Strasburg de la 8 și 15 până la ora 10 uh, va avea loc, uh, aceasta este ora între care, orele între care vom discuta acest raport. Uh, membrii ai comisiei ni se vor alătura, comisarul Ren și domnul Andor de asemenea Uh, va, vor fi uh, prezenți. Vă rog frumos să, să țineți cont de lucrul acesta. Deci, iată, un nou punct pe ordinea de zi al zilei de 21 noiembrie. Uh, nici un, un nou raport cu privire la cine știe ce proceduri de conciliere nu avem pentru ziua de astăzi. Lucrul acesta este important. Bun. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că, iată, lucrăm foarte, foarte bine și dacă tot uh, lucrăm foarte, foarte bine, haideți să ne mântrăm, mândrim cu eforturile noastre. Tocmai de aceea ședința noastră este transmisă live pe internet. Și astăzi, Stimați colegi, astăzi suntem foarte presați, doar 15 minute alocăm fiecărui punct de pe ordinea de zi în parte. Vă rog frumos să fiți foarte succinți, haideți să dovedim faptul că putem fi succinți, haideți să le dovedim cetățenilor europeni că și europarlamentarii pot trata uh, concret și rapid uh, diferitele puncte de pe ordinea de zi. Deci, îi dăm cuvântul doamnei uh, Chartier. Le dernier trilogue que nous La, la ultimul nostru trialog, cel de-al 26-lea, săptămâna viitoare având loc cel de-al 27-lea, permiteți-mi să mulțumesc din tot sufletul administratorilor și uh, întregii echipe pentru munca fantastică depusă. Ultimul trialog s-a terminat la miezul nopții și toată lumea a fost, a fost prezentă și și-a făcut simțită prezența. De altfel și țin să vă mulțumesc tuturor. La ultima ședință am trecut prin toate punctele de acord, dar mai ales am scos în evidență acele puncte care pun probleme. Iată, deci acum am ajuns în partea cea mai dificilă a negocierilor. Și cu toții ne-am putut exprima punctul de vedere în privința acestora. ...25% din fonduri acordate pentru Fondul Social European. Echipa dumneavoastră de negocieri și raportorul nu, nu s-au lăsat deloc și știm că beneficiem de susținere din partea președintelui Comisiei Buget, domnul Alain Mansur, și știm de asemenea că președintele Parlamentului European uh, este foarte favorabil cererilor noastre. Am putut discuta și cu președintele grupului nostru politic, cu Joseph Dol. Încercăm împreună să facem tot ce ne stă în putință ca negocierea să fie dusă la bun sfârșit. E vorba despre 11 miliarde de euro pentru capitalul uman. Aceasta este diferența. Iată de ce ne-am uh, concentrat atât de mult pe această chestiune. În al doilea rând, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Vă aduceți aminte că regiunile beneficiare sunt cele care au un uh, procent mai mare de 25% de șomaj în rândul tinerilor. Și noi am dorit ca regiunile care au mai mult de 22,9% cifră de șomaj în rândul tinerilor să poată beneficia. Știm, evident, că nu vom avea câștig de cauză pe toate punctele. Însă va trebui să vedem ce se va întâmpla și cu cealaltă uh, extindere pe care am cerut-o. E vorba despre o serie de amendamente pe care le-am uh, depus împreună. E vorba de o extindere la 30 uh, de ani. Nu știu, poate măcar una din două va fi negociabilă. Cel de-al treilea punct acum. Și aici ne-am dorit ca Consiliul să revină asupra reticențelor sale și să obținem 20% din uh, FSE pentru lupta împotriva sărăciei și a excluderii sociale. Și, în fine, dorim ca persoanele cu handicap și uh, refugiații să fie introduși printre beneficiarii stricto sensu ai Fondului Social European. Iată deci care sunt punctele de negociere asupra cărora ne concentrăm în acest moment. Acum, vă aduceți aminte că în proiectul de buget 2014 vedea, vreau să vedem ce s-a întâmplat cu creditele pentru inițiativa privind ocuparea tinerilor. Ei bine, în proiectul de buget 2014 pot să vă spun că 3 milioane și 400, 3 miliarde 400 de milioane de euro au fost înscrise drept credite de angajare. Credite de angajament. 2,6 miliarde pentru 2015 dar acum trebuie să vedem care vor fi proiectele care vor putea dispune de acești 6 miliarde de euro pentru 2014 și 2015. Și, în fine, cel de-al 27-lea trialog va avea loc marțea viitoare. Sperăm să reușim să terminăm ce avem de făcut înainte de al 30-lea trialog. Vă mulțumesc, cred că a fost bine că am ales-o pe Elizabeth. Negocierile sunt în mâinile tale competente. Mai sunt întrebări, domnul Cercas. Nu e neapărat o întrebare, domnule președinte, Vreau doar să mulțumesc echipei de negocieri. Elizabeth știe că o sprijin, îi sprijin tactica, strategia pe care a folosit-o în procesul de negociere. Asta vreau doar să spun. Cred că cele, în cazul celor două teme care ne preocupă în continuare, în ceea ce privește inițiativa pentru uh, tineret, trebuie neapărat să găsim o soluție, nu putem să ne limităm la o soluție parțială, pentru că problema e într-adevăr uh, spinoasă. Personal, cred că dacă e să alegem între extinderea la nivel de persoane sau extinderea la nivel de teritorii, uh, eu uh, aș prefera extinderea la nivel de persoane. Vreau ca această inițiativă să se extindă, uh, să aibă drept beneficiari și tinerii care ajung până la vârsta de 30 de ani. Pentru că altfel, uh, mai mult ca sigur, această facilitate ar ar fi lăsată sau ar lăsa la o parte jumătate din tinerii neocupați. Dar ai sprijinul meu. Mulțumim, mai există întrebări? Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt, uh, vreau să pornesc de la cele spuse de antevorbitorul meu. Extinderea acestei inițiative asupra persoanelor uh, care au până în 30 de ani. E bine, Parlamentul European a adoptat de curând raportul meu iar în raportul meu ceream statelor membre și comisiei să pună în aplicare aceste propuneri. În ultima perioadă m-am tot întâlnit cu comisarul Andor și am senzația, sinceră să fiu, că nu este neapărat foarte angajat în această direcție. Nu este neapărat de acord că această inițiativă ar trebui să fie extinsă și asupra persoanelor de până la 30 de ani. Elizabeth, vreau să te întreb, există vreo șansă ca propunerile tale să se transforme în realitate? Mulțumesc! Mulțumim. Mai există alte intervenții? Văd că nu. Atunci, Elizabeth, ai cuvântul. Uh, niște întrebări cât se poate de concrete și foarte importante. Nu, uh, e, așa foarte pe scurt, într-adevăr, împărtășesc pe deplin această idee de prelungire până la 30 de ani, pentru că practic înseamnă dublarea numărului beneficiarilor. Deci nu vreau să fie lăsată chiar la voia întâmplării această perioadă, dar dificultatea provine tocmai din numărul uh, șomerilor uh, care au între 25 și 30 de ani. Orice reproșez eu este tocmai această posibilitate de a dilua practic uh, impactul inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Deci trebuie o coordonare foarte bună între această inițiativă și garanția tineretului, pentru că practic este vorba de aceeași categorie de public. Iar această cea de-a doua nu este valabilă doar pentru cele 101 regiuni care au uh, șomeri între 15 și 25 de ani în proporție de 25%, ci vreau extinderea acestea la, toat, la nivelul tuturor regiunilor articulația, articularea acestor două programe trebuie să ne permită uh, rezolvarea acestei probleme atât de importante. În orice caz, vreau să spun să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru solidaritatea fantastică de care au dat uh, dovadă. Am învățat să lucrăm, să conlucrăm foarte bine după 26 de trialoguri. Ah, din păcate, a colabora cu celelalte instituții europene nu e la fel de simplu, dar cu siguranță tu vei reuși să colaborezi bine, să obții rezultate bune. Mult succes, Elizabeth! Bun, acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E rândul lui Sari Esaia. Este vorba despre clasificarea, etichetarea și ambalarea a substanțelor și a amestec curilor. Avem șase amendamente. Sari, ai cuvântul. Thank you, Chair. Uh, so we have two compromises which are... Mulțumesc, domnule președinte. Avem două compromisuri cu privire, cu privire la considerente. Și în ceea ce privește aceste amendamente de compromis, dați-mi voie să vă spun că standardele nu trebuie să fie privite ca fiind constrângeri. Bineînțeles că vrem să sprijinim IMM-urile, dar totuși Acum, la compromisul B, am înțeles că va exista o corecție, va, va fi operată o modificare de natură lingvistică. Acum spunem că toate cele cinci directive trebuie să fie revizuite pentru a puncte, puncte. Uh, ei bine, ce înseamnă lucrul acesta? Că aceste cinci directive trebuie să fie evaluate permanent. Am înțeles însă că doamna Harkin va modifica, va face un amendament oral pentru a îmbunătăți formularea, dar acest amendament oral nu va modifica sensul amendamentului și cred că toată lumea poate fi de acord cu această modificare de natură lingvistică. Toate amendamentele pe care le-am prezentat eu sunt de natură tehnică, în esență. au fost acceptate de către experții uh, uh, comisiei. Prin urmare, din câte îmi pot da eu seama, mâine nu vor exista probleme la vot. Sper din tot sufletul să procedem la, o, la un acord în primă lectură și uh, sper ca toate grupurile parlamentare să fie de acord cu această propunere a mea. Prin urmare, nu îmi rămâne decât să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care m-au ajutat extraordinar de mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uite, totul merge perfect. Să, să sperăm că așa vor rămâne lucrurile. Ole Christensen, din partea socialiștilor. Vă mulțumesc. Țin în primul rând să mulțumesc raportorilor pentru excelenta colaborare pe care am avut-o și au fost uh, incluse în compromis foarte multe dintre propunerile noastre, mai ales în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, care nu mai sunt considerate drept o povară pentru întreprinderi. Toate acestea fac parte din Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană. Uh, lucrătorii din întreprinderi și uh, lucrătorii din uh, saloanele de coafură sunt mai expuși la riscurile legate de uh, folosirea produselor chimice. Vă mulțumesc foarte mult că nu ați nu v-ați ocupat de această chestiune ca de o chestiune foarte tehnică și că vă amintiți că este vorba despre oameni înainte de toate. Mulțumim, Ole, sau uh, mai degrabă mulțumim, domnule Flex Security. Acum, uh, Phil Benyon în numele liberalilor. Thank you. Yes, uh, Marian, sorry, she... Da, vă mulțumesc. Din păcate, Marian n-a putut fi alături de noi astăzi, o să vorbesc eu în locul ei. Ea dorește să mulțumească raportorului pentru colaborarea pe acest dosar, cu toate că e vorba despre un dosar extrem de tehnic și care se... iar propunerile dânsei au fost întâmpinate cu mult sprijin. Doamna uh, Harkin a adus o serie de modificări uh, acestui text. Toate cele cinci directive ar trebui revizuite în mod periodic și să nu fie sub-revizuite. tocmai pentru a îndepărta îndoielile în privin, pe marginea acestor, uh, acestor documente. ALDE ar prefera o abordare mai structurată, și anume revizuirea periodică, mai degrabă decât o revizuire constantă a acestor cinci directive. Uh, amendamentele uh, propuse se bucură de sprijinul doamnei Harkin. Mulțumim. Mai există intervenții. Sari va lua cuvântul în încheiere. Bun, văd că nu există comentarii din sală. Comisia, aveți cuvântul. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vă vorbi astăzi pe marginea acestor amendamente. serviciile comisiei ar dori să sublinieze faptul că amendamentele propuse sunt, uh, vizează mai ales alinierea din punct de vedere tehnic și precizează, de fapt, natura corelărilor între uh, fostul sistem și sistemul actual de clasificare. Se introduc câteva categorii suplimentare care sunt în conformitate cu abordarea care vizează adaptarea permanentă a directivelor la progresul tehnic. Amendamentele 10 și 11 Totuși avem ceva probleme aici pentru că nu trebuie să avem doar subcategorii. Trebuie să ne referim și la categoria 1, pentru că această categorie, categorie acoperă cazurile în, în care categoriile nu pot, ă, în care substanțele nu pot intra în subcategorii. Ar trebui, deci, să folosim cuvântul or în loc de and, deci sau în loc de și, la amendamentele 10 și 11. De asemenea, am dorit să subliniem că la amendamentele 23 și 24, unele părți ale acestor amendamente, deci, nu pot fi uh, legate în mod direct cu contextul alinierii, cu această aliniere. Vă mulțumesc. Mulțumim comisiei și acum îi dăm cuvântul de încheiere doamnei raportor. Mulțumesc comisiei pentru aceste comentarii. Sunt convinsă că vom putea să ne mai întoarcem asupra micilor detalii în timpul de negocierilor noastre tripartite. Sunt de asigur că uh, sunt de acord că această revizuire periodică trebuie asigurată, dar vreau să întreb dacă ALDE va susține acest amendament mâine. Ar fi mult mai bine așa, mulțumesc. Vă mulțumim, deci lucrăm la noapte. Perfect. Nu există o... nu se aplică regulile directivei privind uh, orele de lucru. Na, nu. Se pare nu, că nu, dar secretariatul va face tot ce îi stă în putință. Bun, acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 5 este vorba despre punerea în aplicare a directivei privind uh, uh, egalitatea de tratament în uh, încadrarea în muncă. Domnul Adam Cosa este raportor, are cuvântul. Köszönöm a szót. Most a compromissumokról. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să vă vorbesc despre amendamentele de compromis. Am pregătit șapte amendamente de compromis. Data trecută am uh, avut uh, o ședință de lucru excelentă cu raportorii. Atmosfera a fost foarte pozitivă. Ne-am discutat în mod deschis punctele de vedere și am identificat care amendamente pot duce la amendamente de compromis. Pe baza feedback-ului pe care l-am primit, cred că majoritatea grupurilor politice acceptă soluția propusă în momentul de față. Bineînțeles, există diferențe între grupurile politice. Eu a fost ușor să găsim o soluție acceptabilă, perfect acceptabilă pentru toată lumea. Un compromis pune probleme. În propunerea mea am încercat să propunem un amendament uh, echilibrat în legătură cu transmiterea datelor. Um, sper că colegii vor fi înțelegători. Cum se poate face diferența între diferitele grupuri discriminate? Eu cred că noi, la Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, trebuie să tratăm în mod egal toate aceste grupuri <laughs> discriminate. Nu putem să facem o ierarhie între ele. În fine, dacă îmi permiteți. Kezdtem um, hangsúlyozni, hogy csak és ki... În uh, amendamentele de compromis am încercat să subliniez faptul că aici e vorba doar de directiva 78 bară 2000. Orice amendament care aborda alt subiect nu putea fi acceptat pentru că nu e în uh, domeniul de aplicare. În general, fiecare amendament de compromis se bazează numai și exclusiv pe Directiva 78-2000. Dar, în legătură cu această directivă, sperăm să transmitem un mesaj clar în legătură cu studiile care trebuie făcute, datele care trebuie analizate. Același lucru este valabil și pentru Agenția Drepturilor Fundamentale. Iată ce am avut de spus. Acum vă ascult cu interes observațiile și comentariile. Mulțumesc! Eh, numele raportorilor din umbră, doamna Clivati. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Coșa pentru uh, felul constructiv în care am lucrat împreună. Uh, de alminte și s a început prin a spune că a fost o atmosferă bună de lucru. Uh, foarte pe scurt, din punctul de vedere al socialiștilor, avem o observație la amendamentul de compromis A în sensul că am dori ca ultima parte a acestui amendament, care reprezintă amendamentul numărul 37, să fie uh, scoasă din uh, compromis pentru că amendamentul este retras deci ni-l vom retrage. Deci, practic, amendamentul de compromis A rămâne așa cum este, suntem de acord cu excepția uh, părții din el care reprezintă amendamentul 37. Uh, și o altă observație legată de amendamentul de compromis E, cu care nu putem fi de acord, uh, Așa cum a fost formulat, există practic afirmații cu care, pe care noi nu le susținem respectiv uh, se reține că ar, fi, uh, uh, că ar lipsi date în legătură cu problemele uh, considerate de noi importante, deci nu ar fi date uh, la dispoziția noastră. În realitate, noi considerăm că există Există chiar foarte multe date cu privire la această temă. De asemenea, uh, există instituții europene specializate care și-au făcut treaba și care au venit cu rapoarte și cu luări de poziție și mai ales pe, din punct de vedere statistic extrem de uh, consistente. Așa încât din acest punct de vedere noi nu putem fi de acord cu conținutul acestui amendament. Uh, în schimb, partea din acest amendament care reprezintă amendamentul 33 și acum vorbesc direct către raportor pentru că i-am comunicat deja punctul nostru de vedere, dar vreau să-l comunic și în, în, în ședință uh, publică. Deci amendamentul 33 uh, vom solicita să fie votat separat. Acesta făcea parte din acest amendament de compromis, dar de vreme ce noi nu susținem majoritatea uh, celor prevăzute în acest amendament de compromis, ne rezervăm dreptul de a susține acest amendament 33. În rest, uh, există încă o serie de amendamente necuprinse în compromisuri. Uh, noi le susținem, noi socialiștii consider că este un raport extrem de important și sperăm că mâine la vot nu vom avea probleme. Vă mulțumesc! Vă mulțumim în numele ALDE acum. Silvio Vir. Tänan, președinte. Domnule președinte, în principiu, grupul meu sprijină actualizarea acestei directive, modernizarea sa de aceea mulțumim domnului Coșa, care a cooperat foarte bine cu raportorii din umbră și a fost foarte activ. Din cele 55 de amendamente depuse, am uh, reușit să producem șapte amendamente de compromis. Pe unele le sprijinim, dar altele nu sunt compatibile, din păcate, cu viziunea noastră asupra lumii. Deci putem pune amendamentele în două categorii, practic. Unele care încă doresc să explice sau să integreze în directivă cinci domenii fragmentate, dar această fragmentare ar duce la mai multe interpretări diferite și anumite lucruri nu pot fi acceptabile, din păcate. Cealaltă categorie de amendamente, în loc să reformuleze, vorbesc despre o um, um, punere în conformitate cu, cu normele absolut justificată. Vizează domeniul de aplicare a directivei foarte bine și sprijinim aceste amendamente din a doua categorie. Deci, Sprijinim totuși 95% din amendamente. Amendamentul F nu-l înțelegem. Nu înțelegem uh, cei cu inspecțiile la locul de muncă. Considerăm că este superflu această prevedere și nu sprijinim acest compromis de la deci amendamentul de, amendamentul de compromis F. Apoi, nu putem sprijini noua versiune a considerentului 1. Ehm, deci, prima parte a considerentului este acceptabilă, dar a doua parte, prezentată sub formă de amendament oral, nu este, din păcate, acceptabilă pentru noi. Deci, în general, ceea ce a făcut domnul Coșa alături de raportorii din umbră a fost o treabă bună, cu anumite excepții și sprijinim în general acest raport. Mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank für die Grünen. Vă mulțumim în numele verzilor. Are cuvântul Elisabeth. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu sunt de acord că acest raport este deosebit de important. De ce? Pentru că ideea era aceea de a face un raport din inițiativă înainte ca Comisia să-și prezinte propriul raport raport uh, pe care este obligată prin litera directivei să îl facă. Deci asta stabilisem noi și ni se părea că procedura aceasta este cea mai bună. Dar pornind de la acest context, raportul pe care îl discutăm acum este dezamăgitor uh, din pricina faptului că nu uh, oferă aceeași greutate elementelor în cadrul raportului, precum uh, sunt ele reflectate în textul directivei, iar lucrul acesta ne, ne dezamăgește. De asemenea, obiectivul era aceea, acela de a da noi impulsuri politicii antidiscriminare la nivel european, care politică doarme în momentul de față. Tocmai de aceea ne-am asumat această res- responsabilitate. Iată, din păcate, din, în acest context uh, cu care ne confruntăm, nu am reușit să dăm impulsurile de care politica a avut, ar avea nevoie. Am tot lucrat asupra compromisurilor putem să spunem că aceste amendamente de compromis nu sunt neapărat cele pe care ni le-am fi dorit noi, uh, de ce? Pentru că acele aspecte importante din punctul nostru de vedere, precum uh, gender identity, care ar fi trebuit teoretic să primească un loc special în raport, nu apar deloc în raport. Prin urmare, această soluție propusă inițial de uh, uh, sau soluția propusă inițial de co- coordonator nu poate fi pusă în, transformată în realitate. Cine știe, poate că vom reuși să influ- influențăm avizul de la LIBE în acest sens, din păcate, această identitate nu este menționată în raportul nostru și, uh, iată, e un, o lacună mare. Uh, acum, în ceea ce privește compromisul A, mă bucur că am reușit să ajungem la un uh, compromis. Văd că socialiștii sunt de acord să-și retragă ultima parte. Prin urmare, dată fiind poziția socialiștilor, suntem și noi dispuși să sprijinim compromisul A. La compromisul E sunt de acord cu colega Clivetti. Uh... Se spune aici că nu există studii uh, și dovezi, dar uh, știm prea bine că există aceste studii, există chiar un studiu al, demarat de agenția sau făcut de Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, a spune că nu există studii în acest context, mi se pare că e o mare eroare, e, o, e poate o eroare de formulare, dar uh, oricum ar fi, trebuie neapărat să o eliminăm. Aceste studii există, avem toate datele uh, la dispoziție, toate datele de care avem nevoie. Celelalte amendamente de compromis pot fi sprijinite de noi, am, dar am spus asta deja raportorului. Ei bine, din punctul nostru de vedere, important este să vedem care anume dintre amendamente vor fi votate mâine, să vor bucura de majoritate. În funcție de amendamentele votate mâine, vom sprijini sau nu raportul per uh, ansamblu. Dacă Uh, amendamentele care sunt pe placul nostru vor fi votate, atunci, uh, v-am spus, vom putea vota în favoarea raportului pe ansamblu. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Comisia Europeană dorește ea să intervină? Da. Aveți cuvântul. Dankeschön. Uh, mein Name ist Petra Schott. Vă mulțumesc, eu sunt Petra Schott. Eu vin de la departamentul care se va ocupa de acest raport. Și prin urmare, nu pot decât să repet cele spuse probabil de colega mea, și anume, acea, a, și anume faptul că acest raport va fi pro, pro, publicat până la sfârșitul uh, anului, se va axa pe cele două directive, cea privind uh, discriminarea pe motiv de rasă și etnie și uh, cealaltă directivă, de asemenea. Deci, acesta este raportul uh, nostru. Vom pune accentul în special pe discriminarea din pricina vârstei. Cam asta vă pot eu spune. Vă mulțumim, doamnă Șol. Acum, Adam Coja. Se pare că, iată, raportul nu este lipsit de echivoc. Adam, ai cuvântul. Köszönöm a kedves kollégák hozzászólását, és megerősítettek. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru observații și întrebări. M-au liniștit. Eu am încercat să țin cont de punctul de vedere al tuturor grupurilor pe cât posibil. Bineînțeles, nu am putut satisface 100% pe toată lumea, dar cred că majoritatea grupurilor sprijină pachetul actual de compromisuri. În legătură cu amendamentul de compromis A, Uh, putem să mai discutăm puțin cu socialiștii, dar doresc să spun următorul lucru. Exprimarea convingerilor extremiste, este oare acceptabil sau, acceptabilă sau nu această exprimare? nu știu, iată de ce am uh, optat pentru varianta actuală a amendamentului A. În legătură cu amendamentul E, credeți-mă, colegii și cu mine am uh, studiat lucrurile. Domeniul de aplicare al directivei uh, acoperă o serie de grupuri, dar nu toate aceste grupuri sunt, sunt acoperite de studii, cifre, de statistici ale Comisiei. De exemplu, nu avem date suficiente în legătură cu discriminarea din motive religioase. Deci sunt de acord cu colegii care spun că trebuie să menționăm studiile și datele care sunt disponibile. Da, într-adevăr, trebuie să ne bucurăm că există aceste informații, dar e foarte important și să spunem dacă lipsesc datele sau studiile în legătură cu anumite aspecte. Aici e vorba de un pachet de șapte amendamente de compromis și sper că majoritatea va sprijini acest pachet. În legătură cu votul pe părți. Haideți să explicăm exact despre ce e vorba. Vorbesc despre amendamentul 37. Socialiștii nu doresc ca amendamentul 37 să fie inclus în compromis. Deci vo doresc vot pe părți sau votează pentru compromisul A dacă acoperă și um, amendamentul 37. Haideți să uh, Uh, clarificăm lucrurile ca votul să meargă bine mâine. Uh, oricum vă mulțumesc pentru modul în care am cooperat în mod, com- uh, mod constructiv. Colega socialistă dorește cuvântul. Vă rog pentru a explica. Doream doar să repet, poate nu am spus foarte clar. Amendamentul 37 a fost retras. L-am retras, deci nu trebuie să se mai regăsească niciun compromis. Nu e nicio problemă cu asta. Iată, cu o problemă mai puțină, dar poate că ar trebui să discutați în bilateral. Ar fi bine ca problema aceasta să fie rezolvată înainte de votul de mâine. Bun, perfect. Ar trebui să modificăm ordinea de, pe, de zi. Trecem acum la punctul 8. E rândul doamnei Sipăl. Este vorba despre un uh, plan de acțiune pentru o industrie autovehiculelor puternică în Europa. Și aici avem amendamente de compromis. Birgit, ai cuvântul. Mulțumesc tare mult! Iată, am ajuns chiar la timp în sală. Este vorba aici despre un aviz al comisiei noastre pe tema CARS 2020. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră. Am avut o ședință cu aceștia și la ședință am reușit să ajungem la un uh, numitor comun. Avem uh, șapte amendamente de compromis. Care este consensul larg? Uh, ei bine, industria autovehiculelor este importantă la nivel european. Um, autovehiculele sunt în continuare importante pentru mobilitatea în Europa. Uh, Uh, cercetarea și dezvoltarea sunt esențiale în uh, context, în contextul acestei, acestui sector uh, economic. De asemenea, această industrie este un mare angajat la nivel european și tocmai de aceea trebuie să vorbim de asemenea despre calificarea lucrătorilor din acest sector. Iată, noi, Comisia EMPLE, trebuie să ne aplicăm atenția asupra tuturor acestor aspecte. Poate că ar fi bine să prezint uh, pe scurt uh, amendamentele de compromis. La compromisul A, după cum spuneam, din nou uh, subliniem importanța sectorului automoto și, de altfel, în plus, menționăm faptul că în acest sector se investește mult în inovare, că putem să devenim un exemplu pentru alte uh, Uh, regiuni ale lumii în ceea ce privește investițiile în acest sector, acest sector care este atât de important pentru ocuparea. Deci să, fim, să investim în inovare și de asemenea trebuie să investim în păstrarea, conservarea locurilor de muncă în Europa. După aceea mai avem un amendament de compromis în care se vorbește despre adaptările structurale. Uh, și de asemenea se vorbește despre maniera în care putem să le sprijinim pe companii să reziste în fața acestor provocări și mai mult decât atât să le și depășească. De asemenea, vorbim despre faptul că adaptările realizate nu trebuie să aducă cu sine uh, Uh, consecințe negative din punct de vedere social. Toate aceste consecințe trebuie să rămână minime și, bineînțeles, facem trimitere în acest context și la formare și la planificarea formării uh, pentru uh, angajați, angajați care trebuie să fie sprijiniți în această lume deosebit de tumultoasă. La amendamentul de compromis D vorbim despre fondul de ajustare la globalizare. Acesta, iată, este folosit în uh, momente de criză, în momentul în care companiile sunt închise sau să fac disponibilizări masive. Acest uh, fond de ajustare la globalizare trebuie să poată oferi asistență cât mai repede cu putință celor care au nevoie de această asistență. Și în acest amendament de compromis le cerem din nou statelor membre să folosească într-adevăr această posibilitate care le stă la dispoziție sub forma fondului de ajustare la globalizare. De asemenea, sprijinim crearea unui fel de Consiliu al abilităților. Și anume, vrem să îi aducem la aceeași masă pe toți actorii din domeniu uh, și uh, pe baza discuțiilor să vrem să descoperim care sunt uh, abilitățile care sunt cerute în momentul de față în acest sector și trebuie să și vom încerca să găsim soluții pentru pentru implementarea tuturor măsurilor necesare sporirii acestor abilități. De asemenea, vorbim și despre Fondul Social European, pe lângă Fondul de, de Ajustare la Globalizare, Fond Social European care trebuie să fie folosit pentru a spori gradul de conștientizare a, la nivelul lucrătorilor, a, gradul de, cunoștin, de, de conștientizare a importanței a, uh, tehnologiilor moderne. Uh, de asemenea, vorbim despre importanța agențiilor europene care trebuie să ofere asistență a agențiilor naționale și angajaților la nivel național o, trebuie să le ofere consultanță tuturor acestora în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă. Vorbim, bineînțeles, uh, în acest context și despre EURES, care, iată, trebuie să fie un instrument folosit de angajați, dar și de angajatori și, bineînțeles, de statele naționale. Uh, vreau să subliniez faptul că în compromisul A vorbim și despre etichetare, S-a considerat că trebuie să avem o etichetă CO2. Această etichetă există deja în unele state membre. Ne-am tot certat pe tema aceasta. Nu știam dacă ar fi bine sau nu să includem acest, uh, această formulare în, uh, în compromis. Ne-am gândit dacă să supunem votului textul cu uh, referirea la eticheta CO2 sau fără aceasta. Mulțumim. Acum uh, Veronique Lopez Fontanie, numele PP. Uh, pues en primer lugar sí que querría agradecer, como no podía ser de... Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Sipel, bineînțeles, pentru că are dreptate în ceea ce spune. Am uh, cooperat și am reușit să Um, ajungem împreună la șapte amendamente de compromis pe care PP-ul le sprijină. S-au retras anumite aspecte care pun probleme și cred că am reușit să negociem un text bun pentru fiecare compromis. Sectorul uh, autoturismelor uh, este esențial în multe regiuni, inclusiv cea din care vin eu pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. Iată de ce Comisia pentru Ocupare trebuie să mizeze pe calitate și pe securitate. Este foarte pertinent, de asemenea, să pariem pe faptul că acest sector trebuie ecologizat din ce în ce mai mult. Trebuie să avem întotdeauna um, în uh, minte preocupările legate de mediu. Nu repet ceea ce a spus uh, doamna raportor, pentru că sunt lucruri pe care le-am discutat și le sprijinim. Dar doresc să adaug faptul că e foarte important foarte importantă disponibilitatea fondurilor. Trebuie să putem beneficia de Fondul Social European pentru a sprijini uh, îmbunătățirea competențelor lucrătorilor și pentru a prevedea și nevoile viitoare ale sectorului. Apoi există și Fondul European de Ajustare la Globalizare, care poate sprijini forța de muncă din acest sector, care a fost grav afectată de închiderea siturilor și restructurări. Și având în vedere restructurările, cred că compromisul C uh, abordează lucrurile foarte bine, pentru că vorbește despre strategii pe termen lung, ținând cont de nevoile viitoare ale sectorului. Astfel, se va reduce la maxim uh, problema potențială a restructurărilor. De altfel, am uh, spus acest lucru și în raportul CERCAS, votat cu o mare majoritate. Cred că acest aviz este unul pertinent și sper că îl vom vota. Felicitări încă o dată, doamnei raportor. Mulțumesc! The next one is Phil Benyon. Mulțumesc. Urmează Philip Benyon pentru Liberal. Vă rog. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc, doamne raportor, pentru ceea ce a făcut uh, acest aviz. Uh, cred că uh, avem puncte de vedere asemănătoare. Raportul este unul pozitiv, important și pentru regiunea mea, pentru că industria autoturismelor are un potențial enorm de ocupare în uh, regiunea mea uh, s-au creat 700 de locuri de muncă uh, grație unui design de șasiu inovant și anul trecut s-a, s-a, s-a creat o fabrică de motoare. Deci în ultimii trei ani doar în regiunea mea au fost create 10.000 de locuri de muncă în sector și producătorii din uh, zona mea au folosit deja fondurile europene pentru cercetare și dezvoltare deja în, uh, din programul precedent pentru a-și îmbunătăți nu doar eficiența, ci și uh, securitatea produselor lor, durabilitatea lor. Deci, sprijinim uh, aproape toate amendamente, nu chiar toate, dar uh, sprijinim oricum toate amendamentele de compromis. s-a ținut cont de sugestiile noastre în compromisuri uh, și, de asemenea, de propunerile constructive ale celorlalte grupuri. Compromisul A este foarte important, vorbește despre potențialul industriei autoturismelor Compromisul F um, vorbește despre formare și uh, formarea ulterioară a cetățenilor pentru a folosi toate oportunitățile din sector. La ședințele raportorilor din umbră, um, prin contribuția mea, am încercat să, facem, să fac în așa fel încât atitudinea să rămână pozitivă, pentru că la un moment dat raportul devenea cam negativ Eh, și tot spunea că industria autoturismelor declină. Dar eu nu cred că această dezbatere trebuie să abordeze doar restructurările. Restructurările sunt importante, dar eu cred că trebuie să subliniem și exemplele pozitive și potențialul de creștere a ocupării în sector, pentru că în anumite zone eh, sectorul întinerește, renaște eh, și sunt povești de succes care dorim să continue și finanțarea europeană poate ajuta industria autoturismelor pentru a fi competitivă la nivel global și poate deveni uh, o poveste de succes uh, europeană. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Văd că nu. Prin urmare, dăm cuvânt, cuvântul doamnei Cunova de la Comisia Europeană. Cuxova. Reprezint uh, DG Întreprinderi Țin să vă mulțumesc pentru comentariile foarte constructive formulate. Din punctul nostru de vedere, nu avem observații speciale. Vă mulțumim tare mult. Birgit, ai cuvântul în încheiere, mâine votăm. Da, mâine votăm. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare. Vreau să-i mulțumesc domnului Benien pentru că a vorbit despre cercetare și dezvoltare pentru că, într-adevăr, nu vrem să avem orice fel de industrie automoto în Europa, ci dorim să creăm o industrie automoto care să poată fi un adevărat model pentru restul lumii. Tocmai de aceea trebuie să investim în materialele folosite, în cercetarea materialelor, în cercetarea sistemelor de propulsie, etc. etc. Deci, iată, mă bucur tare mult că amendamentele de compromis uh, sunt pe calea cea bună și sper ca mâine să avem un rezultat uh, pozitiv. Mulțumim, deci mâine votăm aici și ITRE va vota în 17 sau pe 17 octombrie. Să sperăm că va prelua multe dintre propunerile noastre. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Doamna raportor este în sală. Vorbim despre politica UE în domeniul concurenței. Ai cuvântul. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am văzut și săptămâna trecută în cadrul schimbului de opinii pe care l-am avut, Există puncte de vedere convergente în mare parte din, uh, din punctul de vedere al membrilor acestei comisii pe această chestiune. Ori aceste puncte de convergență s-au confirmat prin elaborarea amendamentelor de compromis. Avem mai precis opt astfel de amendamente de compromis. Cu alte cuvinte, întregul act este acoperit de aceste compromis. compromise, compromisuri? Aceste compromisuri. Nu știu, vreți să intru în detalii sau... Este vorba în principal despre Uh, unele rezerve pe care le adresăm Comisiei uh, Europene și DG Concurență în privința faptului că dreptul la concurență în UE trebuie să uh, păstreze investițiile strategice, să păstreze politicile sociale și să ia în calcul progresele pe care le-a adus tratatul de la Lisabona. Mă refer aici în principal la articolele 9 și 14, precum și la protocolul 26. Vorbește și despre faptul că serviciile sociale de interes general nu trebuie să facă parte, nu trebuie să facă subiectul controlului concurenței în măsura în care nu falsifică, nu aduc atingere concurenței. Atâta timp cât acționează în zone care nu pun în pericol concurența transfrontalieră. Nu știu, poate colegii ar avea ceva de adăugat. Însă, în orice caz, vom putea vota acest aviz mâine. Din punctul meu de vedere, cred că se va bucura de o majoritate largă. François? Mulțumesc mult, doamnă François. David Caza, the floor is yours. David Caza, în numele PP. Grazie, președinte. Kif eh, diġant għal dan il-rapport ma kienx wieħed kontroversjali. Mulțumesc, domnule președinte, dar într-adevăr acest text nu este unul foarte controversat. Cu toții știm că politica concurenței este una fundamentală, una crucială pentru consolidarea pieței interne europene și pentru durabilitatea acesteia. În mod evident și politicile în materie de concurență Uh, trebuie să vizeze o mai bună protecție a consumatorilor europeni. Acest aviz de compromis și mai ales punctele care vizează protecția consumatorului mă interesează foarte mult și consolidarea acestei protecții. Este vorba de uh, încercarea de a um, reduce cât mai mult fraudele fiscale, precum și lupta împotriva dumpingului social. Din eu unul am înaintat 10 amendamente pentru acest aviz. A și trebuit să scot unul dintre acestea pentru a evita repetițiile. Uh, Consider că compromisul la care s-a ajuns este foarte echilibrat și țin să mulțumesc uh, raportoarei pentru excelenta muncă depusă, precum și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o împreună cu dânsa și cu uh, raportorii din umbră. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte echilibrat. Vă mulțumim. Iată, premisele sunt uh, favorabile. Și acum, în numele liberalilor, din nou, Filip, ai cuvântul. <coughs> yes. Yes, they, they all come along together, don't they? Da, merg mână în mână, nu? Eu sunt raportor din umbră. Încă o dată țin să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă și pentru aceste amendamente de compromis. Cu siguranță vom susține majoritatea acestor amendamente. Amendamentul F definește rolul politicilor de concurență și asigură un uh, teren de acțiune echitabil. Și este vorba și despre investițiile din uh, domeniul uh, serviciilor și serviciilor sociale evident, uh, toată lumea ar avea de câștigat. Noi susținem mai ales inițiativele care vizează ocuparea tinerilor. Mulțumesc raportoarei că a ținut cont de uh, observațiile noastre pentru că trebuie să asigurăm o uh, eficiență a concurenței mai și în domeniul social. Este vorba deci despre amendamentul H. Nu trebuie să dispară controlul democratic al Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm că politicile concurențiale merg mână în mână cu politicile naționale și locale. Îi mulțumesc domnului Casa și pe, pentru amendamentele sale deosebit de constructive pe care le susțin. Cred că, în general, avem aici un uh, consens larg. Vă mulțumesc. Sentit, Philip. Mulțumim. Mai există cineva care vrea să intervină și nu a fost raportor din umbră? Nu? Se pare că nu. Prin urmare, dăm cuvântul Comisiei Europene. Doamnă Bronx, aveți cuvântul. Uh, sorry, Mrs. Bronx is not here. So... Îmi pare rău, dar doamna Bronx nu este aici, așa că nu avem niciun comentariu momentan. Bun, acum îi dăm cuvântul lui François. Domnule președinte, eu una n-aș avea nimic de adăugat la cele spuse de colegii mei, doar că și eu țin să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru spiritul de colaborare și spiritul constructiv de care au dat dovadă. Cred că, într-adevăr, avem aici un, un aviz bun și sper din suflet că Comisia Econ va ține cont de acesta. Mulțumim, deci mâine votăm. Iar Econ, Comisia Econ va vota pe data de 17 octombrie. Urmează punctul 10 de pe ordinea de zi, minunata Antigone. Antigoni are cuvântul, dar nu este în sală. Văd. Ar trebui să vină? Da? Haideți să facem o, o pauză de două minute și cine știe, poate că între timp raportoarea ni se va alătura. So, meine Damen und Herren, wir können mitmachen. Doamnelor și domnilor, putem, iată, continua. Și dați fiind faptul că sute de mii de europeni ne privesc pe internet acum, dați-mi voie să vă explic că de fiecare dată avem o ordine de zi încărcată pe care o și respectăm, dar membrii comisiei noastre sunt în același timp membri ai altor comisii și și celelalte comisii au una, o activitate la fel de amplă ca și a noastră. Prin urmare, dacă vreun raportor întârzie întârzierea aceasta se datorează celorlaltor responsabilități care îi revin. Deci, iată, Parlamentul European chiar lucrează, uitați-vă la noi, urmăriți-ne, suntem transparenți și luptăm pentru binele dumneavoastră. Bun. Acum trecem Es geht um Praktika, um Freiwilligendienst, um... La punctul 10 de pe ordinea de zi este vorba despre formarea profesională și condițiile de intrare și de ședere a resortisanților, resortisanților țărilor terțe. Antigone este deja în sală, comisia este prezentă de asemenea, vom avea o dezbatere deosebit de interesantă. Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte. Într-adevăr, aveți dreptate. Există multe suprapuneri și uh, trebuie să fii peste tot în același timp. Dar să revenim la subiect. Am tot negociat această temă. Această propunere ne-a fost oferită de, sau ne-a fost uh, transmisă de către comisă, comisie înainte de vacanța de vară. Am lucrat în timpul vacanței de vară uh, la amendamente, am depus amendamentele. Uh, am uh, primit vreo 158 de amendamente și până la urmă, datorită ofertă, uh, eforturilor noastre constructive, alături de raportorii din umbră, am reușit să creăm un fel de mecanism de discuție. Am organizat o întâlnire cu, to- cu toți raportorii din umbră, în primul și în primul rând, și acum am trecut la a doua etapă, și anume aceea de a găsi un consens cu toate grupurile politice, pentru că există trei puncte divergente. În primul și în primul rând, tratamentul egal. Vreau să vă amintesc că Comisia a introdus o mulțime de categorii de resortisanți din state terțe în această, această directivă. Uh, se vorbește despre studenți, elevi, voluntari, cercetari, lucrători oper, etc., etc. Nu e ușor să pui toate aceste categorii într-o singură directivă, o singură directivă care nu era nici concisă și nici uh, prea clară în ceea ce privește intențiile urmărite de către comisie. Ieri, împreună cu comisia, am încercat să clarificăm, practic, o mulțime de puncte pe care uh, pe care le-am observat în cadrul analizelor noastre, o serie de puncte vagi. Vreau să vă spun că sunt uh, încântată de faptul că, iată, încercăm să ajungem la un con- consens cu toate grupurile politice. Vom încerca să facem lucrul acesta, să obținem com- un compromis. Dacă însă nu vom obține un compromis pe toate punctele, atunci vom. Uh, purcede la tratarea separată a tuturor acestor puncte și le vom vota separat. În orice caz, convingerea mea este aceea că resortisanții statelor terțe trebuie să beneficieze de posibilitatea de a veni în Uniunea Europeană, de a se bucura de tratament egal și, de asemenea, de a nu au dreptul de a nu contribui la dumpingul social. Merită mai mult decât atât. În orice caz, iată, aceasta este ambiția noastră a tuturor. Vreau să le mulțumesc tuturor grupurilor politice, vreau să mulțumesc uh, secretariatului de asemenea. Rezultatul acestui consens este uh, reprezentat de 20 de amendamente de compromis. Uh, în orice caz, uh, Până la finele zilei acesteia vom trimite noi amendamente de compromis asta pentru, ca sprijinul, pentru a ne asigura, asigura sprijinul tuturor grupurilor uh, politice. Marea problemă a fost vârsta lucrătorilor 8, uh, oper. Unii sugerau uh, o categorie de vârstă 18 până la 35 de ani, alții sugerau 18 până la 25. Eu consider că trebuie să stabilim un plafon uh, maxim, pentru că lucrătorii operi de obicei nu au uh, peste 30 uh, de ani. Prin urmare, trebuie să ajungem la un compromis asupra plagului maxim, care trebuie să fie undeva la vreo 30 de ani. De asemenea, un alt element spinos a fost o, numărul de ore de lucru la care au dreptul studenții. În momentul în care studenții uh, străini vin în Europa, ei au dreptul să lucreze minimum 10 ore pe săptămână. Ei bine, grupurile politice au avut uh, viziuni diferite asupra unui prag maxim în acest context. Dar eu, sinceră să fiu, consider că statele membre sunt cele care trebuie să iau o decizie asupra acestui subiect, pentru că situațiile între statele membre sunt diferite. Dar problema cea mai spinoasă este cea a tratamentului egal. De ce? Pentru că Comisia a dorit să pună cercetătorii într-o poziție privilegiată, să le permită acestora, după ce își termină lucrările de cercetare, să rămână în statul membru în care au lucrat vreo 6 sau 12 luni și să aibă dreptul de a munci în respectivul stat sau să, să aibă dreptul de a-și deschide un loc, un, o companie. Uh, Uh, comisia consideră că acești, uh, acești oameni ar trebui să obțină exact același tratament ca și uh, cetățenii respectivului stat membru în care își desfășoară activitatea. Ei bine, acest criteriu nu se aplică și în cazul celorlaltor grupuri tratate de, acest, de această directivă, pentru că în cazul celorlaltor grupuri tratate de această directivă, tratamentul legal se aplică în condiții cu totul și cu totul diferite. Iată, acesta a fost aceasta a fost discuția pe care am tot purtat-o cu grupurile politice. Am încercat să găsim un compromis potrivit. Vom continua să luptăm pentru obținerea acestui compromis. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile pe care cu siguranță le voi auzi astăzi și vă asigur că în cursul uh, serii veți primi noile uh, amendamente de compromis, pentru că mâine trebuie să le votăm. Președintele, a, deci mai trebuie să lucrați uh, și în seara asta. Minunat, minunat, Sari, în numele PP. Really appreciate the good efforts our rapporteur has. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, apreciez eforturile raportoarei între ieri și astăzi, în special, am încercat să găsim compromisuri solide și sunt uh, încrezătoare că până mâine vom reuși să găsim cele mai bune amendamente de compromis. După cum spunea și uh, raportoarea, în momentul în care uh, Uh, Comisia a decis să includă toate aceste categorii uh, de resortizanți din state terțe în această directivă, a deschis un fel de cutia a Pandorei. De ce? Pentru că există o mulțime de alte acte legislative care îi vizează pe resortizanții acestor uh, state terțe. Mă gândesc la regulamentul privind cadrul albastru, etc. Dar când vorbim despre Uh, tratament egal, trebuie să ne asigurăm că acesta este egal cu adevărat și că resortisanții statelor terțe nu sunt favorizați în fața, uh, în fața cetățenilor naționali. În special amendamentele F și S sunt importante. Comisia spune că putem crea noi drepturi care, prin această directivă care să se, care se noi drepturi care se pot plia pe uh, textul directivei privind uh, permisul unic. Eu vreau să mă asigur că formularea este într-adevăr în, creată sau făcută în așa fel încât să există într-adevăr această echivalență între prezenta directivă și alte directive în vigoare. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu, după cum spuneam deja, că nu îi favorizăm, discriminăm pozitiv pe acest resortisanți ai țărilor terțe. De asemenea, doar dacă un stat membru și-a dat acordul eliberării acestui uh, permis uh, unic resortisanții din țările terțe se pot bucura de toate beneficiile înscrise în, acest, uh, în această directivă. Deci trebuie să facem legătura între cele două directive neapărat. Dar statele membre sunt cele care trebuie să decidă cine anume are dreptul să intre pe teritoriul lor. Și mai există și problema uh, faptului că, iată, toate aceste categorii de resortisanți uh, sunt foarte, foarte diferite. Avem lucrătorii oper, avem cercetători, avem uh, avem studenți, avem multe alte categorii și nu, e, e greu să decidem în ce măsură uh, și cum anume se, se aplică celelalte acte legislative în, în vigoare asupra lor. Dar bine, am reușit în urma discuțiilor să ajungem la un compromis și sper că compromisul acesta va fi perfectat până în cursul uh, serii și a nopții acesteia și sper că mâine vom putea vota liniștiți. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul președinte, noapte bună tuturor! Jean Lambert, vrei și tu să iei parte la discuția cu privire la celelalte compromisuri? Yes, thank you. Well, some of us are... Da. Unii dintre noi ne vom uh, ocupa de pensiile suplimentare în această seară, deci iată ce seară animată avem. Acum, în legătură cu compromisurile propuse, Știm că a trebuit uh, să, să lucrăm foarte rapid, dar uh, uh, compromisurile nu prea merg în direcția dorită de noi, așa că noi nu vom sprijini, cred, niciunul dintre compromisurile propuse. O problemă este tratamentul egal. Din punctul nostru de vedere, Um, trebuie, ar trebui să mergem spre um, o carte albastră, um, adică permisul unic și nu dorim deloc să mergem înapoi de la drepturile care există deja pentru cercetători În ceea ce privește timpul de lucru, și uh, baza care trebuie să fie în text, noi acceptăm propunerea comisiei de 20 de ore. Și dacă doriți să începem de la 10, uh, noi nu dorim, uh, ca limita minimă să fie 10 ore, noi nu dorim să existe limită maximă, pentru că în anumite state membre, dacă există limită maximă, ea este folosită ca o formă de intimidare pentru cei care lucrează puțin mai mult și li se spune uh, vă, uh, vă, vă părâm la autorități uh, și vă dăm afară. În legătură cu persoanele au pair, știu că Consiliul Europei are un acord din 69 și cred că trebuie să um, actualizăm textul conform politicii îmbătrânirii active promovate de comisie. Știm că există programe interesante în Uniunea Europeană pentru persoanele mai în vârstă care uh, activează ca oper și profită astfel de oportunități de care nu au putut uh, profita când erau foarte tineri sau poate atunci nu aveau suficientă încredere în ei pentru a o face, de aceea noi nu dorim să existe o limită de vârstă. Uh, și acesta a fost uh, intenția amendamentului nostru. Înțeleg că între unele dintre grupurile politice vor fi compromisuri, dar noi nu le sprijinim de această dată. Cu, cu, uh, spre diferența de, cea, de alte ocazii, dar de aceasta nu. Mulțumesc! Ca de obicei, foarte, foarte succintă. Mulțumim, Jean. Mai există colegi care doresc să intervină și care nu sunt uh, raportori din umbră. Filip, vrei să intervii? Vrei să vorbești în numele liberalilor, în numele doamnei Hersch? Nu, nu, de data asta, bun. Atunci, domnul Stutter de la Comisia Europeană. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi limita la câteva observații în legătură cu ceea ce a fost deja discutat la ședințe precedente și a fost discutat din nou aici, tratamentul legal minim. Doresc să vă prezint din nou punctul de vedere al Comisiei în legătură cu cercetătorii. Pentru a nu face un pas înapoi față de drepturile de tratament egal de care se bucură cercetătorii conform directivei actuale, e nevoie de o mică deviație aici de la directiva privind permisul unic. Asta propunem. Pentru studenți propunem să calificarea lor să nu depindă uh, de posibilitatea sau nu de a lucra. Ei trebuie să fie acoperiți complet de permisul unic, dar statele membre pot aplica anumite excepții conform permisului unic pentru studenți și noi nu punem sub semnul întrebării aceste excepții. Pentru celelalte grupuri, toate trebuie să fie tratate, ă, trebuie să aibă dreptul la tratament egal conform ă, permisului unic, dar doar în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii. Și cei care, conform legii naționale sau a legii Uniunii, sunt considerați ca fiind lucrători, trebuie să fie acoperiți de permisul unic nu doar pentru accesul la bunuri și servicii, ci la toate prevederile permisului unic. Astfel, cred că am clarificat din nou poziția Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum Antigoni va încheia dezbaterea. Yes, we shall definitely finish this. Într-adevăr, vom încheia dezbaterea. Um nu doresc ca verzii să nu sprijine compromisurile. Voi propune ceva verzilor. Sper că vom ajunge la un compromis. Nu, ex nu doresc să pun o limită superioară de 20 de ore. Și voi trimite în scris o propunere verzilor. Nu e adevărat că încercăm să luăm partea unora. Noi am încercat să satisfac toate grupurile politice, suntem la mijloc și după discuțiile de ieri și cu Comisia, am încercat să țin cont de ceea ce ne s-a dat în legătură cu articolul 36, care specifică exact care sunt uh, formările remunerate și cele neremunerate și modul în care trebuie tratate persoanele care beneficiază de acestea conform uh, legii. Um, deci, cum se poate aplica tratamentul legal în cazul uh, acestor studenți? Deci, ținând cont de aceste informații, uh, vom ajunge la un acord și sper că până mâine lista de vot va fi gata. Compromisurile uh, vor fi făcute cu toate cele trei grupuri politice. Mulțumesc! Vă mulțumim! Mâine votăm. Comisia Libe va vota și ea pe data de 17 octombrie din lista mea acum, sau conform listei mele, Edith Bauer ar trebui să urme, urmeze. Nu e în sală. Poate că ar trebui să-i dăm uh, mai întâi de toate cuvântul lui uh, Jean, Jean Lambert. Jean, putem vorbi acum despre plastic? Oh, perfect. Ai cuvântul, Jean. Just let me find the, uh, the correct folder so that we don't go into... Mulțumesc. Doresc doar să mă asigur că nu greșim subiectul. Colegii își vor aduce aminte că avizul pe care îl pregătim este adresat Comisiei pentru Mediu, care reacționează la consultarea Comisiei în legătură cu deșeurile um, de material plastic și Bineînțeles, noi trebuie să vorbim despre modul în care aceste aspecte pot afecta ocuparea și anumite dimensiuni legate de formare, sănătate și securitate. Diferitele grupuri politice au depus mai multe amendamente și cred că cam toate, vreo 30 și ceva, sunt foarte constructive și merg în aceeași direcție. Mă bucur de asta Mulțumesc mult colegilor pentru amendamentele lor. Probabil uh, vom uh, ajunge la mai multe amendamente de compromis uh, pe majoritatea alineatelor la care s-au depus multe amendamente. La aliniatul 1, care vorbește despre evaluare, modul în care se evaluează noile tehnologii și așa mai departe din punctul de vedere al mediului, eu propun să ajungem la un compromis bazat pe amendamentul 4 al lui uh, Jean-Luc Benamias, pentru că uh, acest amendament uh, aduce anumite lucruri de substanță. Și deci cu amendamentul colegului Șogor și al altora, cred că putem ajunge la o formulare mai nuanțată. La amendamentul 2 s-au depus șase amendamente pentru a sprijini sectoare care au uh, potențial de creare de locuri de muncă. Eu cred că trebuie să structurăm în amendamentul de compromis în jurul a trei aspecte. Uh, calitatea locurilor de muncă, să ne asigurăm că sunt locuri de muncă decente, având în vedere că e vorba de locuri de muncă pentru reciclarea plasticului. Um, apoi uh, un, mai este un amendament în legătură cu dezvoltarea economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon și un al treilea amendament uh, Um, care vorbea despre posibilitățile de schimbare și rolul uh, autorităților locale și regionale. Cred că putem uh, găsi un, uh, o formulare bună în, jurul acestor trei concepte. La, la amendamentul 4 nu cred că e nevoie de compromis. Putem să acumulăm pur și simplu diferitele amendamente. Poate amendamentul 19 a, al domnului Papadopoulou vor, mm, menționează cifre care sunt legate de amendamentul meu. Vom încerca să ne asigurăm că aceste cifre vor rămâne în text. În aliniatul 5 se vorbește despre inovarea în acest sector, anumite tehnologii noi și modul în care se poate măsura nivelul de risc. Cred că vom putea ajunge la un compromis și aici pentru a nuanța formulările amendamentelor 22 și 23, amendamentul 24 Steiner, mai trebuie discu Steinruck mai trebuie discutat, uh, dar poate cu o mică modificare de formulare putem ajunge la un acord. Vom vedea. La liniatul 6 privind uh, capacitățile, formarea și, și calificarea profesională, uh, sper că vom putea uh, găsi o structură care să includă elemente uh, propuse de colegi în legătură cu folosirea fondului, folosirea fondului social european pentru formare, aspecte legate de îmbunătățirea statutului muncii în sector, pentru că așa cum se întâmplă de multe ori cu reciclarea, Uh, se consideră că e muncă de gunoier uh, și deci sunt, uh, este o muncă disprețuită. Dar trebuie să explicăm că este o muncă importantă. Astfel putem îmbunătăți statutul lucrătorilor din domeniu și că există potențial pentru o forță de muncă mai bine formată. Deci trebuie să subliniem calitatea acestei munci. S-a mai depus două, trei amendamente separate. Unul, două, se referă la exporturile de deșeuri spre diferite părți ale lumii și impactul în aceste zone. Unul este al meu, <laughs> bineînțeles că îl accept, dar pot să-l accept și pe celălalt. Și un amendament separat 16 al lui uh, Jean-Luc Benamias, este extinde puțin uh, acest aviz și pot să-l accept. Sper că vom putea introduce în text tot, mai toate propunerile colegilor și sper că astfel vom putea produce un aviz bun care uh, să se regăsească raportul Comisiei Envi. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru dorința dumneavoastră de a colabora cu raportorii din umbră. Și de altfel le dăm cuvântul raportorilor din umbră. Antigonii e prima, în numele socialiștilor. Intervenție fără microfon. Because I was... Uh, n-am uh, fost foarte atentă pentru că am speculat ce se va întâmpla cu diferitele avize. Da, avem și noi câteva observații în legătură cu uh, acest uh, raport de aviz. Uh, numai o secundă. Considerăm că strategia UE 2020 trebuie să promoveze o creștere inteligentă, inclusivă și durabilă și suntem de acord cu majoritatea amendamentelor, doar cu vreo două sau, sau legătură, doar în legătură cu vreo două sau trei avem ezitări. Noi am depus șapte amendamente și ne-am concentrat mai ales pe nevoia de a se ține cont de consecințele sociale ale implica noi, implicațiilor noilor politici de mediu. În amendamentele noastre spunem că aplicarea completă a legislației UE privind deșeurile va permite economii foarte mari și cifra de afaceri a sectorului uh, pentru reciclarea uh, și gestionarea deșeurilor va crește cu 40 uh, de miliarde. Doar reciclarea plasticului poate să creeze 160.000 de locuri de muncă. Dacă rata reciclării crește la, până la 70% până în 2020. Deci, intenția noastră este ca prin amendamentele noastre să arătăm că există un potențial de ocupare în sectorul reciclării, uh, fără a submina uh, eforturile de a reduce um, intensitatea folosirii resurselor, pentru că este o uh, provocare și din punct de vedere resurselor. După cum am spus, majoritatea amendamentelor, putem fi de acord cu majoritatea amendamentelor și avem ezitări doar în legătură cu două sau trei amendamente depuse și uh, pe, pe acestea voi pune un, pentru acestea voi pune un minus pe lista de vot. Mulțumesc. Pentru Liberat din nou, Filip Benion. Uh, yes. Mulțumesc. Am dorit foarte mult să fiu raportor din umbră pentru acest raport, pentru că deșeurile din material plastic m-au interesat de mulți ani. De aceea m-am bucurat foarte mult să pot să particip la acest efort. Sunt de acord cu doamna raportor în legătură cu gestionarea deșeurilor, mai ales din plastic. Și eco-inovarea are un potențial important de creare de noi locuri de muncă. Cred că trebuie să echipăm pe cetățeni cu cunoștințele necesare pentru a avea acces la aceste locuri cu ceea ce a spus Jean în legătură cu uh, statutul locurilor de muncă uh, din acest domeniu, pentru că gestionarea deșeurilor uh, a crescut în ochii lumii cumva uh, și cred că e un lucru bun. Amendamentele pe care le-am depus au obiectivul de a îmbunătăți textul. Cred că și refolosirea pe lângă reciclare poate să fie o, o sursă importantă de locuri de muncă, dar și un mijloc important uh, de a scăpa de anumite deșeuri. Uh, cred că este o oportunitate bună și de a vorbi despre avantajele uh, formării uh, profesionale și am depus amendamente în acest sens. Majoritatea amendamentelor depuse în general sunt pozitive și le sprijinim pe marea și sprijinim marea majoritatea acestora. Deci, Alături de doamna raportor și colegii raportori din umbră, vom ajunge cu siguranță la amendamente de compromis. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește un deputat care, mai este un deputat care dorește să, să, să ia, ia cuvântul? Nu? Atunci dau cuvântul reprezentantei comisiei. Vă rog. Stefner is not here either. Îmi pare rău, doamna Stefner nu este prezentă, așa că nu avem comentarii. Foarte bine, atunci am încheiat dezbaterea. Jean, ai cuvântul. Dacă vrei, mai ai câteva cuvinte. Câteva minute, mă scuzați. De obicei, ni se dă doar un minut, două. Uh, este un lux că de data aceasta am timp <laughs> să mai vorbesc. Mulțumesc colegilor pentru observațiile lor foarte utile. Sunt de acord că potențialul de creare de locuri de muncă trebuie subliniat. Uh, ne tot întrebăm unde putem să facem vreo de noi locuri de muncă. Iată, acest sector este unul în care se pot crea multe locuri de muncă. Dar se pun și probleme legate de formare profesională. Este un aspect foarte important. Și, de asemenea, aspectele legate de locul acestei activități uh, în uh, reducerea folosirii resurselor 50% din plastic în momentul de față ajunge la halda de gunoi și asta nu e un lucru bun nici pentru planetă, nici pentru economie, nici pentru ocupare. Deci cred că se pot face mai multe lucruri. Uh, știu că și Comisia Envi um, abordează lucrurile din aceeași perspectivă uh, și analizează potențialul din punct de vedere al economisirii resurselor um, al acestor um, deșeuri care astăzi ajung la haldele de gunoi în oceane și creează atât de multe probleme. Deci sper că uh, vom lucra foarte bine cu toți împreună, păstrăm contactul. Mulțumesc! Sometimes Mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră. Pe, votul va avea loc pe 17 octombrie și în Comisia ENVI va vota pe 5 noiembrie. Și Sper că vizul nostru inteligent se va regăsi în raportul final de la ENVI. Acum, trecem la doamna Bauer. Dânsa ne va vorbi despre chestiunile de gen în cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Vă rog, doamnă Bauer. As you have uh, seen, we just uh, up to the last minute try to find some reasonable Am încercat până în ultimul moment să ajungem la un compromis rezonabil Tocmai am făcut un schimb de opinii pe marginea câtorva dintre acestea. Este vorba despre 10 compromisuri, dintre care majoritatea se bucură de sprijinul grupurilor politice. Până acum sunt câteva neînțelegeri în privința uh, chestiunii angajabilității Este vorba despre o chestiune extrem de complexă, într-adevăr, însă eu una sunt convinsă că angajabilitatea slaba angajare, precum și uh, slabul, nivelul slab de educare, mai ales în rândul femeilor, reprezintă unul dintre motive, pe lângă discriminare, lipsa de locuri de muncă și alte elemente reprezintă deci cele uh, chestiuni esențiale și nu trebuie să închidem ochii. În ceea ce privește compromisul, compromisul B, am încercat să găsim o soluționare. și cred că ar putea fi acceptabile și alte compromisuri. You chair the meeting. <laughs> Da, acum eu sunt președinte. I was just uh, thinking who will <laughs> say that now I am the next one, but thank you mă întrebam cine o să-mi dea cuvântul. Dar oricum vă mulțumesc foarte mult. În primul și în primul rând, permiteți-mi să spun că apreciez acest dosar. Am avut multe discuții pe care le-ați pomenit deja, și anume cum să formulăm aceeași problemă. încât să scoată în evidență caracteristica individuală a problemei sau, pe de altă parte, să avem o abordare mai sistematică și mai generală a acestei uh, chestiuni foarte complexe, a chestiunii romilor în general și mai ales a femeilor rome. Vorbim despre segregarea în gospodărie și apoi segregarea în școală, uh, un uh, acces redus la locurile de muncă și așa mai departe. Deci discuțiile au fost foarte uh, pline de argumente. Am încercat să identificăm problemele structurale, precum și celelalte aspecte. Avem totuși un amendament de compromis asupra căruia încă ezităm, și căruia încercăm să-i găsim o soluție pe care să o accepte toată lumea. Este vorba despre compromis, compromisul B. Um, BA este vorba despre sarcinile precoce și e vorba despre o problemă foarte serioasă spunem că dacă profesorii sunt, ar fi mai conștienți de cultura romă, atunci soluțiile ar fi mai ușor de, greș, de găsit. Ori eu cred că aici este vorba mai degrabă despre consecința unei situații lipsite de speranță. Faptul că nici dacă, chiar dacă beneficiază de educație, accesul la piața muncii tot redus va fi. Pentru fetele rome, de cele mai multe ori, sarcina precoce este uh, singura modalitate de a asigura un venit pentru familie. Deci încercăm să găsim ceva în acest sens, tocmai pentru că noi nu credem că e vorba aici despre o chestiune culturală, ci despre un efect al uh, um, segregării pe, de care suferă comunitatea romă și mai ales fetele rome. Am, uh, sper să reușim cu, împreună cu Edith să ajungem la un rezultat acceptabil. Mulțumim, Kinga, pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat și acum Filip. Ai din nou cuvântul. Uh, de data aceasta vorbesc în numele lui Cacin, care nu poate fi alături de noi astăzi. Am uh, m-am implicat de mai multe ori în acest subiect, așa că nu fac decât să dau citire unei note. Salut acest uh, aviz, precum și avizul comisiei. Există totuși câteva amendamente pe care nu le putem susține deocamdată. Este vorba practic despre aceste rezerve despre care vorbea și uh, Kinga mai devreme. Noi am dorit ca să se păstreze totuși uh, corectitudinea politică. Este vorba despre o chestiune sensibilă și importantă și trebuie să ne asigurăm că uh, interpretarea acestora nu va duce la mai multe probleme decât uh, la soluții. Vorbim de abandon școlar, sarcini uh, precoce, uh, Um, acces redus la piața, de, la piața muncii într-un mod mult prea simplist. Și noi nu putem accepta ideea că un grup etnic ar uh, putea abuza de drepturile sociale. Noi nu vrem uh, ca textul să, fie, să poată fi interpretat astfel. Pe de altă parte, sprijinim majoritatea amendamentelor de compromis și, uh, celorlalte, și celelalte amendamente din text, abordarea și soluțiile propuse. Vă mulțumesc. Gut, ich habe keinen Văd că nu mai există persoane care doresc să intervină, prin urmare îi dăm cuvântul Comisiei Europene reprezentate de doamna Cini. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Poziția Comisiei în privința femeilor rome din 2011 încoace a fost că atât femeile cât și bărbații uh, romi suferă din cauza discriminării. La cea de-a patra conferință internațională a femeilor rome, la care a participat și Comisia săptămâna trecută, femeile rome au exprimat ele însele o serie de probleme tocmai pentru a vedea dacă aceasta aceste probleme sunt mai degrabă probleme legate de cultură sau de drepturile femeilor. Comisia Europeană înțelege pe deplin această chestiune și reamintește faptul că trebuie să avem mare grijă cu cuvintele pe care le folosim, tocmai pentru a nu a transmite un mesaj care să poată fi greșit interpretat. Vă mulțumesc. Vă mulțumim mult. Dăm din nou cuvântul doamnei raportor, doamnei Bauer. Mâine votăm. Haideți să vedem care e poziția doamnei Bauer. Vă mulțumesc foarte mult. Mă uit iarăși la amendamentul BA și am impresia că putem scoate amendamentul 20, acela care vorbește despre aspectul cultural pentru că eu cred că aceasta ar fi obstacolul în care a acceptării de către dumneavoastră. Vă asigur, domnule Benion, că nu avem nici de cum intenția de a stigmatiza pe nimeni. Noi încercăm în măsura răspunderilor comisiei noastre, să vedem care sunt motivele pentru care rata ocupării în rândul femeilor rome este atât de mică. Încă o dată am încercat să identificăm motivele. Iar Kinga Gönz are perfectă dreptate, este vorba despre o chestiune extrem de complexă. Pur și simplu am încercat să evităm un punct de vedere exclusivist. Nu este vorba despre vina individului aici și nici uh, nu putem spune că persoana este de vină pentru sărăcia în care se scaldă, dar pe de altă parte nu putem arunca răspunderea nici strict pe umerii societății. Această chestiune este una, precum am spus, foarte complexă și trebuie să găsim o soluție pe măsura acesteia. Este o chestiune complexă și gravă. Mulțumim, Edith. Mâine vom vota, iar Comisia FEM va vota la rândul său pe data de 14 octombrie. Sperăm că și Comisia FEM va prelua multe dintre propunerile noastre. Acesta a fost punctul 11 de pe ordinea de zi. Uh, dar uh, nu am tratat punctul 6 de pe ordinea de zi și asta vom face acum. Este vorba de promovarea durabilității și sustenabilității în contextul reindustrialității. Ai cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am fost întrebat dacă accept ca raportul să fie întârziat, dar văd că Frederic Dalen nu a sosit încă în sală. Frederic Darden nu a sosit încă. S-a vorbit deja săptămâna trecută despre acest raport, așa că nu o să mai trec acum în revistă întregim totalitatea acestuia. Ah, eram cât pe ce să fac un rezumat. Așa că nu mai, e, nu mai e cazul acum, merg direct la țintă. E vorba de 43 de amendamente depuse în special de către socialiști și verzi. Mie mi-aparțin 4 amendamente de compromis care acoperă 17 amendamente ă, susținute de către socialiști și verzi, iar ieri am avut câteva propuneri de modificare a acestor amendamente de compromis din partea liberalilor. Liberalii au propus câteva modificări. Deci, dacă ajungem la un acord cu socialiștii și verzii pentru modificarea acestor amendamente, cu dragă inimă îi vom accepta și pe liberal alături de noi. Mai, doar că la compromisul A, unde liberalii pro, co, uh, propun formularea următoare, un dialog social forte și sau o politică activă pentru ocuparea forței de muncă, eu, unul, nu văd uh, niciun fel de problemă cu această nouă formulare. Apoi, la compromisul B, este vorba despre dreptul individual de a accede la, o edu la educație. Este iarăși vorba despre o modificare, o propun liberalii, nu este vorba despre un drept individual de a-și completa educația. Cel de-al treilea amendament de compromis vizează termenii de flexisecuritate. Mi-e teamă că aici nu vom uh, putea fi de acord în privința dezvoltării flexisecurității, pentru că noi considerăm că nu trebuie adăugate alte elemente. Deci eu unul nu sunt pentru uh, schimbarea acestui, modificarea acestui amendament de compromis. Deci, pe scurt, dacă coaliția inițială este de acord să se modifice compromisurile A și B, ok. Apoi, pe lista de vot, eu unul vă invit să votați uh, împotriva uh, amendamentelor care nu sunt uh, acoperite de compromis. E vorba de 1, 3, 9, 20 și 27. Asta așa foarte pe scurt uh, pentru a vă spune că practic acest raport nu pune mari probleme. Frederic. Mulțumesc, Filip. Frederic, cred că tu ai multe, multe comentarii, cel puțin așa sper. Vă mulțumesc, domnule președinte, și scuze pentru uh, sosirea aproape cu întârziere. În orice caz, vă pot spune că mă bucur uh, schimburile de opinii pe care le-am putut avea cu raportorul și de faptul că cererile noastre au fost integrate în compromis în general. Voi cita deci câteva elemente la care țin, și anume, investițiile trebuie să vizeze crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea formării și uceniciei, faptul că eforturile nu trebuie să vizeze doar industriile cu o plus valoare ridicată, ci și celelalte industrii. Trebuie găsit un echilibru al flexisecurității între protecția socială și flexibilitate, referirea la un dialog social puternic, mai ales în ceea ce privește raportul uh, vizând restructurările al colegului Alejandro, precum și o mai bună Um, legislație UE în privința mobilității lucrătorilor. Este vorba despre o serie de elemente care au fost preluate în aceste amendamente de compromis, lucru care mă bucură. Am totuși câteva observații uh, în privința cererii un pic tardive a colegului nostru. În ceea ce privește compromisul A, mă cam surprinde formularea și sau. Pentru că inițial aveam doar și, ori după părerea mea, acest și corespundea mult mai bine uh, chestiunilor pe care le vizam. Noi unii nu cred că am putea accepta această diluare, deci transformarea lui și în și sau. Nu știu, poate vom mai discuta după ședință. Acum la compromisul B. dreptul de acces mai degrabă decât dreptul, pur și simplu. Ei bine, ce se ascunde în spatele acestei formule? Tare mi-e teamă că acest drept va fi diluat astfel. Este vorba despre ce acces aici până la urmă. Nu prea îmi dau seama ce se vizează aici, așa că nu prea pot să fiu pentru. În privința compromisului C, înțeleg foarte, înțeleg de ce raportorul nu poate fi pentru. Iată, deci, cele câteva observații pe care le aveam de formulat în privința acestor elemente de ultimă oră. Altfel, cred că ne mergem către un raport foarte bun. Enfin, un bon raport. În sfârșit, un raport bun. Domnul Benien, ca de obicei, numele liberalilor. yes, again I'd like to thank the rapporteur for all his work. Vă mulțumesc, îi mulțumesc raportorului da, pe ansamblu, raportul este unul foarte bun. Modificările pe care le-am cerut uh, noi sunt, uh, de fapt, minore, dar ar putea avea, într-adevăr, implicații uh, semnificative. Solicitarea noastră nu vine târziu, făcusem aceeași solicitare și mai devreme, dar probabil că importanța pe care o acordam noi acestor modificări nu a fost bine înțeleasă de către partenerii noștri. Dați-mi voie să explic de ce vrem și sau în loc de și la compromisul A. Nu e o viziune peiorativă asupra dialogului social, nici pe departe. Știm că în Germania și în Franța există un dialog social puternic, dar în uh, Regatul Unit nu avem acest uh, dialog social și nu cred că suntem singurii. Dar dacă e să ne uităm cine anume se descurcă cel mai bine în uh, ceea ce privește combaterea uh, șomajului, ne dăm seama că Germania, într-adevăr, se descurcă bine, Germania care are un dialog social, dar și Regatul Unit uh, se descurcă foarte bine, deși nu are un dialog social puternic, dar are politici privind ocuparea cât se poate de solide. Deci, iată, de aici vine propunerea noastră de modificare. În uh, Regatul Unit am reușit să scădem rata șomajului la 7,8% și asta datorită politicilor de ocupare care sunt foarte solide. Iată motivul pentru care consider că e corect să spunem că poate fi o combinație sau un element sau celălalt. Deci și sau este o formulare ancorată în realitate. Nu vrem să dăm cu piciorul uh, dialogului social, ci pur și simplu vrem să spunem că, iată, unii dintre noi se descurcă bine în absența dialogului social, dar uh, în prezența unor politici de angajare puternice. În al doilea rând, nu știu ce se întâmplă cu părțile privind crearea locurilor de muncă. În versiunea în engleză nu apar aceste porțiuni. Colaboratorii mi-au spus că în versiunea în franceză a documentului există aceste referiri, dar în versiunea engleză nu există. La compromisul B, domnul Darden are dreptate când spune că dreptul de a accede la e altceva decât dreptul la. Și tocmai de aceea și pe noi ne-a îngrijorat această propunere. Există o mulțime de scheme de învățământ care se bazează pe competiție. Ai acces la aceste scheme de învățământ uh, dacă faci obiectul unei uh, competiții în prealabil. Deci există locuri puse la bătaie, dar numărul de candidați adeseori depășește numărul de locuri uh, disponibile. Prin urmare, dacă persoanele care nu reușesc în urma unui concurs să obțină un loc în respectiva schemă de învățământ, să aibă aceste persoane dreptul de a se adresa Curții Europene de Justiție pentru a se plânge că, iată, nu li se respectă dreptul? Deci să le dăm ocazia, ocazia unor cetățeni să se plângă în fața tribunalelor că, iată, deși au picat anumite examene, dreptul lor le este negat. Deci, de asta eu consider că e vorba despre un drept la acces, nu neapărat des, nu este vorba neapărat despre un drept. Dreptul, conceptul de drept este un, te, drept este un termen juridic, este un concept juridic și prin urmare trebuie să înțelegem uh, consecințele și efectele în deplinătatea lor. Apoi, flexicuritatea flexisecuritatea este același lucru cu flexicuritatea sau, sau nu? Pentru că dacă e același lucru, atunci sunt de acord cu această idee. Domnul președinte, iată diversitatea europeană. Multe avem de învățat unii de la ceilalți și de la insulare avem ceva de învățat. învățat. Ce frumos! Și acum îi dăm cuvântul Danutei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să iau de două ori cuvântul. Mai întâi de toate, în numele colegului Kozlovski, care este în continuare pe drum și iată n-a reușit să ajungă. Mi-a cerut să vorbesc în numele său. Îmi, îmi permiteți? Oh, perfect, mulțumesc. Așadar, domnul Kozlovski îi mulțumește raportorului pentru tot ceea ce a făcut asupra acestui dosar. nu poate fi decât lăudat faptul că, iată, în Uniunea Europeană avem o, încercăm să creăm o atmosferă pozitivă în ceea ce privește investițiile. Asta, bineînțeles, în speranța că vom obține creșterea aceea economică pe care ne-o dorim. e important acest obiectiv și anume acela ca industria să aibă un procent de să contribuie cu un proces de 20% de la PIB. Dar trebuie să înțelegem de asemenea că procesele de reindustrializare arată astăzi altfel decât în trecut. Astăzi, reindustrializarea sau proces, uh, procesele industriale nu mai sunt la fel de importante ca în trecut. Uh, micile și uh, uh sau micile întreprinderi și cele mijlocii sunt uh, în momentul de față mult mai importante decât în trecut și tocmai de aceea nu putem decât lăuda faptul că, iată, se menționează în raport faptul că IMM-urile trebuie să fie sprijinite și finanțate. Uniunea Europeană oferă asistență IMM-urilor și le oferă un acces mai bun la uh, finanțare, asta pentru a potența activitățile lor pe piața europeană. Dar, de asemenea, necesară este eliminarea birocrației cu care se confruntă IMM-urile. Nu sunt de acord cu amendamentele 28 și 30, unde se vorbește despre eliminarea obstacolelor fiscale. IMM-urile au un potențial de creștere mare și tocmai de aceea trebuie să găsim uh, soluții care să le permită companiilor deja existente să funcționeze mai bine și de asemenea să le permită noilor companii să fie create. Deci aceasta vrea să vă transmită colegul meu și acum dați-mi voie să iau cuvântul în nume propriu. Sunt într totul de acord cu colegul meu, în special cu ultima parte a declarației sale. Nu pot să înțeleg de ce colegii socialiști vor să elimine aceste referiri la scăderea fiscalității pentru IMM-uri. IMM-urile, să nu uităm că creează mai mult de 90% din locurile de muncă la nivel european. Știm prea bine cât de importantă este crearea de noi IMM-uri care vor uh, duce la apariția unor noi lucruri, locuri de muncă. Și în statul nostru rata șomajului este mare și tocmai de aceea, iată, e important ca locurile de muncă să fie din nou create, în special pentru tineri. Consider că aceasta este calea de urmat. Trebuie să eliminăm obstacolele și uh, doar uh, astfel vom putea obține rezultatele pe care ni le dorim. Vă mulțumim și ultimul vorbitor este domnul Cercas. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, sunt de acord cu acest argument. și eu sunt de acord cu acest argument uh, privind acea, dez, acea problemă spina, spinoasă și sau. Ei bine, da, sunt uh, de părere că trebuie să evaluăm uh, cu mare, mare atenție consecința adăugirii acesteia. Domnul Benien spunea că Uh, situația din Regatul uh, Unit este una cu totul diferită de restul uh, Europei. Dar să nu uităm că până și Regatul Unit a acceptat tratatul de la Nisa și, de asemenea, tratatul de la Lisabona. Prin urmare, iată și Regatul Unit trebuie să-și asume responsabilitățile ce decurg din această acceptare a actelor europene. Prin urmare, și dialogul social trebuie să fie preluat de către Regatul Unit, pentru că acesta este menționat în tratatele europene. Prin urmare, aceste încercări ale colegilor din Regatul Unit nu ar trebui să se sprijine pe asemenea argumente. Iată, haide să vedem, vom vedea în ce măsură această problemă spinoasă va fi rezolvată. Comisia Europeană, domnul Grunberg. Thank you, thank you for letting me comment. Mulțumesc, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să um, iau cuvântul. Mulțumesc pentru acest aviz care abordează unul din cei patru pilonei Comisiei noastre privind politica industrială um, și construirea capacităților sau formarea. Subliniez că nu în toate sectoarele economiei uh, există probleme legate de calificare. Știm foarte bine că lipsesc uh, oamenii de știință, lipsesc cercetătorii uh, în Uniunea Europeană. Sunt uh, genul de calificări care lipsesc mai mult decât altele. Um, am propus alianțe pentru um, calificări pe sectoare, uh, pentru a identifica sectoarele pentru care învățământul trebuie să pregătească mai multe persoane calificate. Apoi, uh, știți că Comisia este activă și în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor. Acum avem un plan de acțiune pentru a îmbunătăți formarea uh, în acest domeniu al responsabilității sociale a întreprinderilor, care implică dialog social și accesul la finanțare este abordat în aviz, nu în discuțiile de astăzi, dar este și acesta un uh, pilon al comunicării. Deci, cred că mm, suntem pe aceeași uh, lungime de undă cu cele spuse în acest aviz. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, în încheiere, Filip, ai cuvântul. Merci, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. În legătură cu observațiile privind compromisul A, apreciez explicațiile liberalilor și sunt de acord cu punctul de vedere al colegului Cercas, colegilor Cercas și Darden, mai ales că eu am propus să votăm împotriva amendamentului 1 Baniu, care um, scotea din Mm, text, dialogul social, lucru inadecvat, după părerea mea, în acest raport, deci propun ca compromisul A să rămână cum este. Comprom cu compromisul B, în legătură cu compromisul B, nu cred că există un risc dacă lăsăm doar dreptul individual de a-și continua formarea, deci eu propun că compromisul B să rămână cum a fost negociat, iar compromisul C um, Având în vedere că eram împotriva modificării lui, sunt în continuare împotriva modificării lui, precisez lui domnului Baniu că uh, flexi securitate sau flexibilitate înseamnă același lucru aici la Parlament. Mulțumesc și Danutei, care personal sau <laughs> ca portător de cuvânt a insistat asupra contextului favorabil pe care am dorit să-l creăm pentru IMM-uri pe teritoriul european. Sunt de acord cu ea, chiar dacă nu am spus asta din adineauri și sunt împotriva amendamentului 30, care e identic cu 28 și 29, dar într-adevăr n-am menționat amendamentul 30. Deci, în concluzie, propun să lăsăm promisurile A, B și C așa cum sunt și să votăm împotriva amendamentelor 1, 3, 9, 20, 27 și 30 și mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere, mai ales raportor din, or, din umbră, pentru contribuția lor la acest raport. Morgen werden wir abstimmen. Da- Mulțumim. Mâine votăm. ITRE va vota în octombrie. Și uh, în noiembrie vom avea într-un final o dezbatere pe această temă deosebit de importantă în plen. Mă bucur tare mult că am ajuns acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Comisarul Andor este pe coridor, a ajuns așadar, nu facem o pauză, ci îl invităm să intre în sală. Ja, wir freuen uns sehr. Eine Aussprache mit suntem foarte încântați de faptul că, iată, avem posibilitatea de a purta o dezbatere cu uh, comisarul Andor, responsabil cu responsabil cu afacerile sociale în Uniunea Europeană. Avem aproape o oră la dispoziție pentru a discuta cu domnia sa. Domnule comisar, aveți cuvânt. Parlamentul European uh, va asculta și ascultă de altfel cu mare, mare atenție toate cele spuse de către comisie și după aceea vom avea și o dezbatere tare interesantă. Aveți cuvântul. Uh, Mr. Chairman, uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimaților deputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru această oportunitate pe care mi-o oferiți, oportunitate regulată de a discuta cu Parlamentul despre ce urmează și dacă îmi permit să fac o glumă, aș spune că având în vedere că suntem în ultimul an al acestei comisii, uh, Uh, prezentarea mea va fi scurtă și pot lăsa mai mult timp pentru dezbatere, dar sincer să fiu, nu acum trebuie să abordăm situația cu prea multă euro, ironie, pentru că criza în zona euro pare să continue. Acest lucru nu înseamnă că și recesiunea economică continuă. Acum câteva luni deja am uh, observat că sunt dovezi că în zona euro, în medie, recesiunea economică s-a încheiat. Adică a doua recesiune din această criză s-a terminat în zona euro, ceea ce înseamnă că se înregistrează semne pozitive de um, reconstrucție economică, de creștere economică, există semne pozitive la nivel de ocupare a forței de muncă, în anumite țări șomajul a început să scadă. Uh, într-un moment uh, când nu se aștepta încă acest lucru, dar toate aceste semne modeste de ameliorare a situației nu trebuie să ne facă să ne bucurăm prea devreme. Președintele Barroso a spus foarte clar în discursul său privind starea Uniunii că Comisia nu consideră că criza se termină sau s-a terminat. Trebuie să ne continuăm eforturile pentru a ne asigura că economia europeană um, își va reveni în mod stabil. Și trebuie să ne asigurăm că strategia de reconstrucție economică implică pași importanți spre îmbunătățirea arhitecturii Uniunii Economice și mondiale, Uniunii Economice și Monetare, mă scuzați. Acesta este principiul care stă la baza discuțiilor și deciziilor care vor fi luate în următoarea perioadă și doresc să revin la acest lucru peste câteva minute. Dar mai întâi doresc să subliniez faptul că aceasta este o perioadă cheie și în ceea ce privește deciziile bugetare, modul în care definim instrumentele bugetare ale Uniunii Europene pentru viitor Uh, este foarte important. După cum știți foarte bine, un lucru foarte important pentru portofoliul meu este că nu toate negocierile uh, legate de instrumentele financiare s-au încheiat, uh, mai ales în legătură cu anumite aspecte ale Fondului Social European și alte instrumente mai mici Uh, lucrurile sunt încă, sau negocierile sunt încă, trebuie încă să fie finalizate. Și cred că trebuie să facem toate eforturile pe care le putem face pentru a ne asigura că finanțarea pentru politicile de ocupare și de coeziune socială va fi una corespunzătoare, va fi asigurată și va fi la nivelul maxim posibil pe baza propunerilor precedente și a negocierilor. Acest lucru este valabil, bineînțeles, pentru Fondul Social European, dar și pentru Fondul de Ajustare la Globalizare, ai căror um, parametrii nu sunt atât cantitativi cât calitativi, care mai rămân de, um, de um, negociat. Și mai sunt și lucrurile legate de programul european pentru persoanele cele mai defavorizate care trebuie finalizate statele membre, actorii interesați, trebuie să poată să-și planifice acțiunile. În anumite cazuri, de exemplu în ceea ce privește programele de, pentru ocuparea tinerilor sau garanția pentru tineret, lipsa de uh, decizii finale probabil duce la întârzieri în pregătiri. Și dar sper că cât de curând vom ști cum vor sta lucrurile. Astfel încât uh, planurile și, și pregătirile în statele membre și regiuni să poată fi accelerate. Să revenim acum la Uniunea Monetară, care, după cum am spus, este, va fi uh, un aspect de actualitate în următoarele luni. Știți că avem discuții paralele uh, cu miniștrii în Consiliu uh, și la uh, Comitetul pentru Ocupare și cel pentru Protecție Socială în legătură cu provocările din cadrul zonei euro, din Uniune, în legătură cu polarizarea în creștere și datele care vor fi publicate mâine vor arăta tocmai acest lucru. În ciuda Uh, creșterii economice, uh, avem o polarizare continuă în ceea ce privește ocuparea și situația socială. Și am pregătit o metodologie, noi instrumente, poate, care pot ajuta instituțiile europene, inclusiv Parlamentul, să monitorizeze uh, inegalitățile în creștere. De exemplu, divergențele rezultatelor socioeconomice între statele membre și să ajute și la dezvoltarea de benchmark-uri și de soluții în această situație. Cred că este un lucru foarte important. Noțiunea de convergență stă în centrul dimensiunii sociale a tratatului, dar și multe alte programe și inițiative europene inclusiv strategia UE 2020, um, au ca prioritate acest proces. De aceea, uh, consolidarea dimensiunii sociale este o prioritate a noastră. Pentru a promova convergența în cadrul diferitelor societăți, dar și între statele membre. Iată prioritatea care trebuie va fi abordată în viitoarea comunicare privind uh, dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare și președintele Barroso a anunțat deja că această comunicare uh, va fi gata în octombrie. Vă voi face acum o listă a altor domenii în care pregătim inițiative care au fost deja anunțate sau continuăm să lucrăm la ele cu intenția de a identifica noi posibilități înainte de sfârșitul mandatului acestei comisii și acestui Parlament. În ceea ce privește propunerile legislative, prevăd adoptarea unor propuneri care vor îmbunătăți și mai mult posibilitățile de găsirea unui loc de muncă și a condițiilor de lucru, pentru că nu doar numărul locurilor de muncă a fost afectat mult de criză, de criză în ultimii ani, ci și condițiile, calitatea acestor locuri de muncă. Suntem aproape gata cu propunerea de directivă Uh, privind extinderea a cinci directive din dreptul muncii la uh, personalul care lucrează pe mare, la marinari. Propunerea Consiliului și de decizia um, de directivă a Parlamentului și Consiliului privind serviciile de ocupare, pentru că mobilitatea este un aspect important în Uniunea Europeană pe piața muncii, libertatea de a lucra în alt stat membru este o libertate fundamentală și este o posibilitate importantă pentru persoane și pentru întreprinderi, dar trebuie să vedem cum putem um, ajuta la ameliorarea acestui proces pentru ca el uh, să aducă avantaje mai ales șomerilor. Dacă pentru că nu dori, uh, cum putem aduce forța de muncă necesară într-o regiune. Apoi, avem o propunere um, pentru uh, stagii, pentru uh, perioade de formare profesională și mai avem încă un cadru privind anticiparea și restructurarea, care va completa raportul pe care l-ați votat pe această temă la începutul anului. Pe lista mea urmează o propunere de decizie a Parlamentului și a Consiliului pentru a stabili o platformă europeană de luptă împotriva muncii la negru. Lupta împotriva muncii la negru este, a făcut subiectul unei consultări pe internet pe care am lansat-o. Bineînțeles, după terminarea consultării trebuie să evaluăm rezultatele și în urma acestei consultări am prevăzut să lansăm o platformă europeană de luptă împotriva muncii nedeclarate. Multe dintre aceste subiecte, cum ar fi munca la negru sau restructurarea, informarea și consultarea lucrătorilor sau segmentarea pieței muncii și aspectele legate de dreptul muncii și contracte în acest context vor face obiectul unei conferințe um, pe tema dreptului muncii, care va fi organizată la sfârșitul lui octombrie, după cum știți, cu siguranță. Ca propunere nelegislativă am dezbătut recent a, a, la plenară în septembrie și mulți dintre dumneavoastră ați participat la dezbatere la Strasbourg în legătură cu dosarul sănătății și securității locurilor de muncă consensul pe care l-ați uh, exprimat dumneavoastră legătură cu dotarea unei strategii, l-am trimis comisiei și, având în vedere consultarea publică cu peste 500 de contribuții adresate colegiului de comisari, am trebuie să decidem care vor fi următorii pași. Acum, în legătură cu 2014, care vă asigur că va fi un an plin atât pentru Parlament cât și pentru Comisie. În ultimele luni ale mandatului trebuie să ne asigurăm că continuăm munca pe aceste dosare. Se prevede ca în această perioadă Comisia să evalueze, să revizuiască coordonarea sistemelor de securitate socială. Ar putea, aceasta ar putea face din uh, parte din pachetul de mobilitate socială programat pentru 2014, care va face o evaluare a situației actuale în privința uh, libertății de circulație. Nu am de gând să propun alte inițiative legislative pentru programul Comisiei pentru anul 2014. Însă, propun uh, prezentarea unor idei care ar putea duce la crearea de locuri de muncă, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și care ar putea contribui la, uh, la propășirea Uniunii Economice și Monetare. Spre exemplu, politica pentru crearea de locuri de muncă în domeniul microfinanciar. Cred că a sosit momentul pentru că de trei ani de zile, atunci când am lansat uh, facilitatea în domeniul microfinanțelor, cred că a sosit deci momentul ca după trei ani să vedem care sunt rezultatele acestei inițiative, acestei facilități. Cu atât mai mult cu cât în noul cadru financiar multianual trebuie să ne asigurăm că Um, lucrurile continuă să se îmbunătățească în acest domeniu. În ceea ce privește acum uh, locurile de muncă din domeniul economiei verzi, uh, cooperăm îndeaproape cu uh, serviciile comisarilor Hedegar și Potocnic. Cred că trebuie continuată dezbaterea pe marginea blueprint și a um, foii de parcurs pentru a ne asigura că vom îndeplini uh, obiectivele strategiei 2020. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu interes întrebările, precum și remarcile critice, dacă considerați că se impun. Remarci critice, dar și remarci pozitive. Bun, am făcut o listă. Deja avem 12 oratori înscriși pe această listă. Vă propun ca după șase intervenții să-i dăm ocazia comisarului să răspundă și tot așa. Două minute alocăm fiecarei persoane în parte. Sunteți de acord? Haide. Acționăm cronometru. Haideți să vă spun cine urmește. Steinruck, Ole Christensen, Edith Bauer, Ole Ludwigsson. Das wären die, drei, die sechs für die erste Reihe. Dann haben wir Elisabeth Schröder, da haben wir Danuta. Apoi Danuta, domnul Plenković, äh, domnul Malević și domnul Man. Deci două minute pentru fiecare, pentru că mai există oameni înscriși la o, pe lista oratorilor. Mai întâi de toate, Ceaba Ori. Este biztos urat lenne néhány. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să urez bun venit domnului comisar. Aș avea câteva întrebări. Dacă va fi uh, făcută o comunicare în luna octombrie, am uh, dori să aflăm mai multe, pentru că deocamdată nu avem decât informațiile din partea domnului Barroso. Sperăm că această comunicare din luna octombrie să ne, să ne aducă informații suplimentare. Eu cred că calendarul este foarte restrâns și nu mai avem foarte mult timp în Parlament. Deci dacă vrem să elaborăm o propunere în privința ocupării marinarilor, trebuie să o facem cât mai repede cu putință. Deci avem uh, multe de discutat pe marginea finanțărilor. Trebuie să vedem ce uh, ce, la ce se așteaptă Uniunea Europeană din partea statelor membre în privința finanțelor, pentru că deocamdată toate aceste aspecte sunt destul de neclare. Trebuie să vedem care sunt uh, programele naționale pe care încearcă să le stimuleze Uniunea Europeană. Și apoi, care este situația în privința pensiilor, pentru că nu ați vorbit deloc despre acest aspect. Care, ce credeți, domnule comisar, că trebuie să facă Uniunea Europeană în privința persoanelor celor mai defavorizate? Eu cred că este foarte important să dispunem de mai multe uh, informații. Deci, v-aș ruga să ne spuneți, să ne dați mai multe informații în privința strategiilor pe care le-ați pus la punct deocamdată sau pe care le imaginați. ne a spus că avem nevoie de strategii cât mai repede, cu putință. E bine, au fost tot felul de uh, audieri și aceste strategii ar trebui să apară totuși de pe o zi pe alta. Oricum, domnule comisar, vă urez mult succes și am dorit să vedem cu ochii noștri care sunt aceste strategii. Aproape ați respectat timpul alocat. Alessandro. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias en primer lugar, comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Nos, ne llenan de ilusión porque... Domnule comisar, vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Unele dintre, lucru, dintre declarațiile dumneavoastră ne provoacă entuziasm pentru că poate vom recupera din întârzierea pe care am uh, înregistrat-o pe unele dosare, respectiv strategia în privința sănătății și securității. Care este termenul în care voi uh, uh, prezenta această strategie? Nu știu, parcă începe să se întrevadă lumina, luminița la capătul tunelului, dar uh, Vreau să știu dacă nu cumva luminița pe care o vedem uh, nu este locomotiva care vine din sens opus. Pentru că în uh, țări uh, ca Italia, cifrele șomajului scad pur și simplu pentru că oamenii emigrează. Deci, încă o dată, aceste reduceri în uh, cifrele șomajului poate se datorează pur și simplu emigrației. Și cred că ar trebui să ne inspirăm din strategia 2020 Acum, în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, sunt conștient de faptul că ați întreprins o serie de eforturi. Evident, ne trebuie indicatori pentru a vedea care este situația și totuși există, diverge, există diferențe între țările noastre. Acestea există, însă evident avem nevoie și de soluții avem nevoie de indicatori la nivel european. Fondul Monetar Internațional analizează fenomenele actuale și propune soluții, dar soluții care nu prea pot fi preluate de către comisie. suntem pe ultima sută de metri uh, în ceea ce privește discuțiile pe marginea fondului social și a fondului de coeziune. 25% din, fond, 25% din fondul social, asta este cifra despre care se tot vorbește, și o prelungire a, a uh, termenului până la vârsta de 30 de ani. Vă mulțumesc. Iuta, două minute. Vă mulțumesc. Sper că aveți dreptate, domnule comisar. Creșterea, că creșterea economică va continua să persiste. Acum, după încheierea alegerilor uh, din Germania, iată, încep, încep să apară dubii Uh, industria nu merge chiar atât de bine. Într-adevăr, s-au creat uh, locuri de muncă noi, dar aceste locuri de muncă noi nu sunt neapărat de cea mai, ma- uh, cea mai bună calitate. În același timp, ne dăm seama că munca la negru s-a intensificat și toate aceste fenomene, din punctul meu de vedere, nu au fost tratate cu suficientă vehemență în anii trecuți de către comisie. Astăzi, uh, am uh, primit informații cu privire la o companie cehă numită Foxcom. Această companie angajează europeni, dar și persoane din state terțe Uniunii Europene și le plătește acestor uh, uh, angajați un salariu de 120 de euro, vă dați seama. Ei bine, așa ceva, iată, este inacceptabil și poate că această condiție uh, Uh, această situație ar, trebui, ar putea fi îmbunătățită prin asistență suplimentară oferită IMM-urilor și, de asemenea, prin uh, um, anchete la fața locului, uh, anchete demarate de oficiile de muncă. Dumneavoastră vorbiți despre legislație împotriva muncii la negru. Oare e suficient? Oare nu trebuie să impunem niște sac sancțiuni, măcar la nivel european, pentru că, iată, la nivel uh, național, mi se pare că nu se reușește a se face nimic. Oare nu avem nevoie de, de instituții europene care să se implice în aceste eforturi? Uh, Trebuie să ne gândim la cetățenii europeni și cetățenii europeni sunt enervați de dumpingul în ceea ce privește uh, protecția socială, dumpingul în ceea ce privește salariile. Iată, uh, șoferii de tir primesc acum în Europa un salariu lunar de 300 de euro, 300 de euro care nu sunt suficienți pentru a trăi oriunde în Europa. Deci, iată, e nevoie de reglementări. Mulțumim, Iuta. Ole, ai cuvântul. Og tak til kommissæren Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Permiteți-mi să vorbesc puțin despre securitatea și sănătatea în muncă. Avem nevoie de aceste elemente și avem nevoie de o strategie, dar aceasta costă. Și mulți oameni mor în Europa din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale. Pe de altă parte, ni se spune că oamenii vor trebui să muncească din ce în ce mai mult și să rămână cât mai mult în câmpul muncii. Ori, dacă nu îmbunătățim situația securității și sănătății în muncă, vom pierde forță de muncă. Să permiteți-mi un exemplu concret am auzit din partea uh, sindicatului frizerilor că în viitorul apropiat se va refuza actualizarea contractului colectiv de muncă între, pentru frizeri în ceea ce privește uh, utilizarea substanțelor chimice periculoase. Nu cumva ar trebui transformat acest acord într-un act legislativ? Mulțumim, urmează Edith Power. Köszönöm. Biztos úr, három rövidke kérdésem van, és biztos beleférek egy percbe. Aș avea trei întrebări foarte succinte, pe care cred că reușesc să le pun într-un singur minut. Polarizarea continuă, într-adevăr, este preocupantă. Într-adevăr, avem nevoie de noi instrumente. Dar la ce fel de instrumente vă referiți? Pentru a pune capăt acestei polarizări din ce în ce mai mari din Europa. Cea de-a doua întrebare, garanția pentru tineret. Care sunt intențiile dumneavoastră pentru a îi susține pe cei care intră în abandon școlar. Îi veți încuraja, îi veți, susține pentru a se reîntoarce pe băncile școlii? Pentru că această prelungire a uh, vârstei pentru uh, regimul uh, de șomaj în rândul tinerilor până la 30 de ani ar putea viza acest lucru. doriți revizuirea regimurilor uh, sociale, doriți înlocuirea directivei 883 și aș vrea să știu sub ce formă. Ole Ludvigson, tu Domnul Ludvigson. Tack för ordet och trevligt att se kommissionären här. Eh. Vă mulțumesc. Mă bucură foarte mult prezența unui comisar printre noi. Am uh, discutat despre aspecte extrem de importante în Europa. Din experiența noastră știm că atunci când contextul o, uh, că există contexte care îi împing pe oameni la marginea societății și care îi fac să nu mai aibă un loc de muncă. Trebuie să încercăm o cooperare cât mai strânsă între Comisia Europeană și alte instituții europene, dar și actorii de pe piața muncii. Știu foarte bine că au fost întreprinse câteva inițiative în acest sens, dar, totuși, aș vrea să știu când va fi cu adevărat lansată discuția cu partenerii sociali cu patronii, cu angajații, cu toți cei implicați pentru găsirea unei soluții. Doar împreună uh, patronatul, sindicatele și așa mai departe, doar prin implicarea tuturor se va putea găsi într-adevăr o soluție. Și uh, tare mi-e teamă că această chestiune devine extrem de presantă. Mi-e teamă că am, uh, am trenat mult prea mult și aceste inițiative nu mai pot întârzia. În privința șomajului în rândul tinerilor, trebuie să o recunoaștem, este una dintre problemele cele mai grave șomajul în general este foarte mare pe continentul nostru. Vă mulțumim, domnul Plenković ultimul și după aceea îi dăm cuvântul domnului comisar. <clears throat> Thank you much. I really wonder if anything... Uh... No. Oprostite, povjerenici, ali gospodin predsjedavajući mi je dao riječ. Vă rog să mă scuzați, domnule comisar, dar domnul președinte mi-a dat cuvântul. Sper că beneficiați de interpretare din limba croată. Ca deputat, ca eurodeputat din Comisia Buget, eu unul sunt extrem de interesat de măsurile legislative pe care le-ați pomenit. Ați vorbit despre garanția pentru tineret. Pentru Croația, această, această garanție pentru tineret este foarte importantă, tocmai pentru că șomajul în rândul tinerilor până la 24 de ani este ridicat în Croația și șomajul în rândul altor categorii. Aș dori să știu dacă în vă veți uh, concentra pe această chestiune a șomajului în rândul tinerilor. în uh, dezvoltarea modelului social european. Poate că și în uh, țara dumneavoastră ați întâmpinat aceleași probleme acum 10 ani. Aș dori să mă refer la uh, cei care lucrează în zonele front, de frontieră, mai ales în uh, uh domeniul comercial. pentru că există probleme în, cu această categorie de angajați în uh, Croația și Ungaria. Aș dori să știu dacă nu cumva pot fi finanțați prin Fondul Social European sau prin alt fond. Vă mulțumesc, stimate noule coleg. Iată, ai reușit să respecti cele două minute oferite ție la dispoziție. Domnule comisar, aveți dreptul să vorbiți cât doriți, dar tare ne-ar plăcea să fiți subcint. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, primii, primele întrebări acoperă domenii atât de vaste încât nu știu despre ce ar mai putea să vorbească următorii uh, oratori. Garanția pentru tineri, în primul și în primul rând. Acum uh, trecem în faza de implementare a acestei garanții. În primăvară s-a tot vorbit despre această garanție, pentru că în primăvară am avut recomandările comi uh, comisiei, s-au purtat discuții la nivelul Consiliului, am avut întâlnirea uh, găzduită de Angela Merkel. Ei, vizibilitatea pe atunci a fost mare, dar acum am trecut la punerea în aplicare. În octombrie Comisia va organiza o întâlnire, o ședință cu cei responsabili pentru punerea în aplicare a acestei garanții. Fiecare stat membru până în momentul de față a denumit un uh, responsabil pentru punerea în aplicare a acestei uh, garanții, iar noi în octombrie vrem să-i reunim pe toți acești uh, responsabili. Mai există unele probleme în uh, Italia, spre exemplu, și în Portugalia în ceea ce privește această garanție, folosirea acestei garanții pentru tineret, dar purtăm discuții bilaterale cu aceste state, um, purtăm discuții la nivel ministerial. Cu toate acestea, în octombrie vom încerca să clarificăm toată situația din fiecare stat membru în parte. Cele 20 de state care beneficiază de pe urma acestei inițiative pentru uh, tineret vor trebui să își pregătească planurile în acest sens până la finele lunii noiembrie. Uh, celelalte state au mai mult timp la dispoziție. De unde vin banii? Noi am spus de la bun început că banii vor fi extrași din uh, trei direcții diferite. Resursele naționale, Fondul Social European și inițiativa pentru tineret din anumite regiune. Și această ultimă resursă este cea mai sensibilă. De ce? Pentru că regiunile uh, Uh, vizate de inițiativa pentru tineret și, de asemenea, beneficiarii sunt în continuare teme de discuție în Consiliu și în Comisie și în Parlament, de asemenea. De ce am făcut propunerea inițială? Dați-mi voie să vă explic. Nu ne-am fixat așa irațional pe acest procent de 25%, ci considerăm că dacă e să creăm un instrument care va face o diferență într-adevăr, atunci considerăm că acest instrument trebuie să se, să se axeze pe acele regiuni care într-adevăr au probleme. Uh, de asta am stabilit 25 Bineînțeles, uh, acest, acest număr poate fi discutat, dar uh, dați-mi voie să vă spun că 20 ar fi o stupizenie, pentru că instrumentul chiar merită să fie unul potențat uh, și tocmai de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca succesul să fie garantat. După aceea, grupul țintă și vârsta acestuia. De ce am spus 25 de ani? Pentru că garanția pentru tineret are obiectivul de a asigura asigura uh, angajarea cât mai curând cu putință a persoanelor care abandonează sistemul de învățământ, dar asta după ce au primit o asistență personalizată, în special în cazul în care provin din, uh, din uh, sfere um, mai puțin favorizate. Iată de ce noi am propus de la bun început uh, vârsta limită de 25 de ani? De asemenea, am ținut cont și de resursele disponibile pentru această schemă și de aici propunerea noastră. Dar bineînțeles, dacă resursele cresc, atunci putem spori această vârstă maximă. Dar dacă vrem o vârstă mai, uh, mai mare, spre exemplu 30, un plafon maxim mai mare, spre exemplu 30 de ani, atunci ar trebui să găsim și sursele financiare, resursele financiare necesare pentru a suplimenta acest, uh, ex, această extindere a domeniului de aplicare a, a, a acestei inițiative. E drept, există o serie de argumente care vorbesc în favoarea uh, sporirii acestei vârste maxime, sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe de altă parte trebuie să revenim la subiect și anume bani. Deci trebuie să ne asigurăm că finanțarea este disponibilă în cazul în care vom pune în aplicare această modificare și vom spori această, acest plafon de vârstă. Domnule Plenkovici, într-adevăr, la vizita, în cursul vizitei pe care o voi face în Croația, voi discuta cu o mulțime de miniștri croați despre această temă a folosirii de către Croația a um, inițiativei pentru tineret. Știm că uh, rata șomajului în rândul tinerilor croați este mare și, prin urmare, meritați uh, sprijin. De asemenea, voi, vol, voi vizita un proiect demarat în, uh, în Croația cu finanțare din partea Fondului Social European. Voi întâlni o serie de miniștri, cu siguranță voi vorbi și despre această inițiativă, inițiativă pentru tineret. Acum, în ceea ce privește dosarele legislative, eu sper că în următoarele săptămâni vom ajunge la un consens cu privire la detașarea lucrătorilor. Președințiile Președinția irlandeză a început discuțiile, celelalte președinții au continuat să depună eforturi și acum președinția lituaniană încearcă să finalizeze negocierile. Eu personal le cer statelor membre să analizeze cu mare atenție argumentele partenerilor și am și reușit să, fac, să le conving de importanța flexibilității pe unele state membre. Eu consider că compromisul este posibil, dar important e ca fiecare în parte să-i asculte pe colegi și să fie dispus să, um, să îmbrățișeze consensul și uh, compromisul. Dacă nu vom avea nicio nouă reglementare, cu siguranță multe cazuri vor fi aduse din nou în atenția tribunalelor și iată, tribunalele vor trebui să-și, să dea, să, să pronunțe noi hotărâri uh, noi hotărâri care după aceea vor trebui să fie luate în considerare în dezvoltarea unui cadru, într-un final, în ceea ce privește detașarea uh, Uh, lucrătorilor. Deci e bine să terminăm uh, discuțiile cât mai curând cu putință. Acum, în ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Eri și, uh, și anume cea cu privire la sistemul de pensii, eu sper că în seara aceasta, când vom reuși, vom începe o nouă discuție pe această temă, vom ajunge și la un consens și o soluție. Acum, în ceea ce privește întrebarea pusă de doamna Bauer, într-adevăr, uh, pe anul viitor încercăm să programăm o coordonare, o revizuire a coordonării uh, politicilor de coeziune și doamna Reding, spre exemplu, în mai, într-un document publicat de domnia sa, uh, cerea detalii cu privire la portabilitatea uh, ajutoarelor de asistență socială. Uh, cerea detalii, cerea reglementări cât se poate declare și promitea că va contribui la găsirea unor soluții clare. În momentul de față există sisteme diferite privind portabilitatea care se aplică concomitent. Oare n-ar fi bine să uniformizăm aceste uh, sisteme sau mai bine de atât să stabilim standarde la nivel european în ceea ce privește această Uh, posibilitate oferită cetățenilor. Ei bine, pe baza acestor întreb- întrebări vom încerca să găsim răspunsuri necesare pentru reglementarea domeniului. Eu voi face tot ceea ce îmi stă în uh, putință pentru a, a găsi aceste soluții și sunt de acord și cu faptul că propunerea cu privire la lucrătorii în domeniul maritim trebuie să vină cât mai curând cu putință și voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că această propunere va fi exprimată. În ceea ce privește dimensiunea socială, într-adevăr, polarizarea este aici marea problemă și ce trebuie noi să facem? Trebuie să ne asigurăm că avem uh, o capacitate sistematică pentru a monitoriza Uh, polarizarea, avem nevoie de indicatori, adică ceea ce putem să obținem și de asemenea trebuie să asigurăm uh, pe partenerii sociali că rolul lor va fi întărit pe viitor. Domnul Serca spunea o întrebare cu privire, punea o întrebare cu privire la stabilizatorii automați. Uh, suntem încântați de faptul că Parlamentul European deja a programat o dezbatere pe această temă și eu voi participa la o discuție pe aceeași temă organizată de o fundație Vom discuta acolo despre eventuali uh, stabilizatori automați uh, aplicați în cadrul Uniunii Economice și Monetare. De fapt, posibilitatea existenței acestui instrument este menționată în blueprint, dar deocamdată nu putem, să știm ex- uh, nu putem ști exact care vor fi pașii concreți pe care îi vom putea întreprinde. Mulțumesc. Urmează doamna Schroeder. Două minute. Domnule comisar, eu voi vorbi și eu despre dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Am înțeles eu bine, dar uh, stabilizatorul uh, acela nu va fi pregătit anul acesta, nu, va, nu veți face nicio propunere în acest sens anul acesta. Acesta ar fi unul dintre instrumentele care rezolvă practic întrebarea cheie și anume uh, Uh, da aceea dacă vom reuși sau nu să găsim o ecologică, uh, o, un echilibru clar între socio, social și economic în Uniunea Economică și Monetară. Deci vreau să-mi spuneți dacă veți face o propunere uh, cu privire la uh, stabilizator și dacă da, când? Și încă o întrebare. Propunerea cu privire la platforma europeană pentru uh, combaterea muncii la negru. E bine, ce va conține? Când va veni platforma aceasta? Ce conține ea? Care e forma pe care o are? Și mai ales când va fi pusă în aplicare? Și mai așteptăm ceva de mult, mult timp, și anume cadrul de calitate pentru practicanți. Dați-mi voie să vă întreb ce asta de fapt, o propunere pentru o decizie a Consiliului sau cum anume veți uh, proceda, care va fi forma pe care o veți uh, favoriza. Și încă ceva, sunt foarte încântată de inițiativa dumneavoastră cu privire la locurile, locurile de muncă vezi. Ei bine, Dați-mi voie să vă întreb când anume va apărea inițiativa asta. E o inițiativă care s-a născut în Parlamentul European și tare ne-ar plăcea să se concretizeze pe perioada actualului mandat legislativ. Vrem ca în timpul nostru totul să fie încheiat. Mulțumim, Danuta. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczący. Pani Przewodniczący, jest Pan Boski. Dwie minuty to jest bardzo dużo na ogół mamy. Vă mulțumesc, domnule președinte două minute, suficient pentru mine. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezența dumneavoastră de astăzi, dar nu ne-ați spus prea multe despre planurile pe termen scurt ale comisiei. Eu și colegii mei vrem să știm încă de astăzi ce anume vom uh, citi în comunicarea Comisiei cu privire la dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Vreau mai multe detalii în acest, cu privire la această temă. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Cum anume își uh, propune Comisia Europeană să monitorizeze cheltuielile din Fondul Social European? și cum anume vor fi demarate programele care trebuie să ne ajute să depășim uh, efectele negative ale crizei și, de asemenea, cum anume va fi evaluată și monitorizată inițiativa pentru dineret? Până în momentul de față, experiența nu este una pozitivă. Fondurile disponibile n-au fost folosite. Fondurile acestea vor crește și iată și responsabilitatea noastră crește odată cu acestea. Și întrebarea mea următoare uh, se referă la lucrătorii detașați. Ce, ce planuri are în acest domeniu Comisia Europeană? Trebuie să se găsească, clar, un compromis la nivel de Consiliu. Dar nume și, uh, de asemenea, ce anume poate face Parlamentul European pentru a sprijini găsirea unui compromis? Tot, tot cadrul care guvernează lucrătorii detașați, clar, trebuie modificat. Și încă ceva. În Polonia se pune în aplicare, se pune în aplicare acum un proiect uh, pilot uh, o, și anume o regiune demografică specială. Într-o uh, anumită regiune se demarează activități specifice care trebuie să contracareze efectele demografice cu care se confruntă Polonia și, de asemenea, întreaga Europa și vă rog frumos să veniți la conferința pe care o planificăm în Polonia pe anul viitor. Ana Malevici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră introductivă și pentru răspunsurile la întrebările noastre. Doresc să subliniez faptul că noul cadru financiar multianual 2014-2020 se pune o provocare interesantă și anume combinarea diferitelor instrumente financiare în același scop. Deci pentru a încuraja aceleași măsuri și un avantaj al um, acestui nou model de finanțare este tocmai că în momente de criză putem uh, vedea cum putea combina măsurile pentru a crea noi locuri de muncă cu măsurile pentru învățământ. Deci aceste măsuri cu obiectivul de a crea noi locuri de muncă sunt uh, finanțate din Fondul pentru Dezvoltare Regională și uh, trebuie ca Fondul Social European trebuie să se coordoneze bine cu Fondul pentru Dezvoltare Regională și sper că comisarul Andor și comisarul Han vor fi capabili să găsească noi modalități de a orienta cât mai multe fonduri spre întreprinderile mici și mijlocii și să folosească fonduri suplimentare din Fondul Social European pentru formarea necesară pentru ca oamenii să lucrează în IMM-urile create cu ajutorul Fondului de Dezvoltare Regională. A doua mea întrebare se referă la specializarea inteligentă, care este nouă în perspectiva 2014-2020. Această specializare inteligentă implică includerea uh, ONG-urilor, uh, organizațiilor locale în adoptarea documentelor strategice. Cum veți putea influența și promova și pune în aplicare aceste parteneriate? Mulțumesc. Care cuvântul doamna Costello, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am o observație și trei întrebări. Mai întâi ați spus că se observă semne de creștere economică în Uniunea Europeană, așa este și în Irlanda, dar se pare că Comisia și Troica uh, se comportă ca drogații austerității în Irlanda și uh, Um, trebuie să ne urmărim în continuare obiectivele fiscale, dar totuși Troica insistă să luăm 3,1 miliarde din, din uh, economie, în timp ce noi am putea să ne descurcăm cu doar, uh, doar 2,5 miliarde și asta înseamnă că luăm bani de la educație, de la învățământ, Um, deci, mă bucur de propunerea dumneavoastră uh, pentru evaluare socială. Puteți face acest lucru pentru Irlanda, pentru noul buget. Apoi, garanția pentru tineri. Ați vorbit despre nevoia de a accelera această garanție. Parlamentul European, după cum știți, um, a stabilit ca prioritate ca banii să fie disponibili în 2014-2015 în proporție mai mare. Um, puteți garanta că programele pentru, din garanția pentru tineri vor funcționa în 2014 și 2015 și că vom putea oferi oamenii care au acum 23 de ani oportunitatea de a beneficia de garanția pentru internet înainte de vârsta de 25 de ani sau va dura mai mult? Pentru că eu cred că să așteptăm până când aceste probleme vor funcționa. Ați menționat ideea unui cadru de calitate domnule comisar. Eu cred că un astfel de cadru pentru o perioadă de practică trebuie să se arate regreției pentru tineret, uh, pentru tinerii care fac practică, um, uh, au, uh, fac stagii de formare profesională și deci vă întreb când acest cadru de calitate va fi sincronizat cu garanția pentru tineret. Și în fine, Există preocupări în legătură cu propunerile extinderii Um, programului uh, de ocupare pentru tineri și vom, uh, putem fi siguri că vom putea uh, asigura oamenilor condiții minime în timpul iernii. Mulțumesc. Doamna Baldacino. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu cred că pentru a avea o, o Europa socială, trebuie să apărăm uh, drepturile lucrătorilor, condițiile lor de muncă. Deci, doresc să profit de prezența dumneavoastră pentru a vă pune direct întrebări legate de uh, munca precară. Pentru că sunt lucruri care afectează familiile în societate. Mulți lucrători suferă de pe urma unor condiții proaste de muncă, de pe urma unor condiții unor contracte pe termen scurt și le este foarte greu uh, să își uh, să, să câștige suficient uh, pentru a asigura viața lor și a familiilor lor. Ce măsuri va lua Comisia pentru a lupta împotriva locurilor de muncă precare? Ce va face Comisia cu statele membre care nu luptă împotriva acestui fenomen? De ce spun acest lucru? Pentru că eu personal uh, Consider că oamenii care muncesc în astfel de condiții sunt noi săraci ai societății noastre. Doresc să întreb care sunt planurile Comisiei pentru această categorie socială. Cum vom ajuta 20 de milioane de oameni să iasă din această situație de sărăcie până în 2020? Și, în fine, puteți să ne dați o dată concretă când directiva uh, pentru marinari va fi publicată. Mulțumesc. Obrigada, um, a Următoarea vorbitoare. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Comisarul a dat deja o explicație care răspunde la întrebarea mea legătură cu resursele pentru șomajul tinerilor și uh, regiunile cele mai desavantajate și limita de vârstă de 24 sau 25 de ani și definițiile de eligibilitate pentru aceste uh, instrumente. Acest uh, lucru este foarte relevant pentru țări cu un șomaj ridicat în rândul tinerilor, cum ar fi țara mea. Aș dori să întreb pe domnul comisar, în, în pachetul de mobilitate a forței de muncă, pe care îl veți publica la anul, se constată un fenomen semnificativ care are loc în sudul Europei, legat de șomajul tinerilor. E vorba de fuga creierilor. Oameni foarte calificați, uh, cu deosebite calificați, își părăsesc țările pentru că nu uh, își găsesc un loc de muncă în țara lor. Cred că este un fenomen grav pentru Europa. Haideți să încercăm să încurajăm să se întoarcă în țările lor. ați fi pentru a da acestor tineri stimulente pentru a reveni? În legătură cu IMM-urile, uh, ne concentrăm uh, pe IMM-uri când luptăm împotriva șomajului, mai ales împotriva șomajului tinerilor și uh, se, se concentrează Colegiul de Comisar pe promovarea finanțării IMM-urilor pentru ca acestea să ofere locuri de muncă tinerilor. Mulțumesc! Ana. Eu sunt ultimul uh, vorbitor. Dați-mi voie să vă adresez o singură întrebare. Domnule comisar, care este experiența dumneavoastră cu uh, semestrul european? Uh, statele membre sunt ele dispuse acum să recunoască că mm, un rol sub un rol mai puternic al Comisiei Europene. Statele membre sunt dispuse să fie admonestate, să fie trase de urechi de către Comisie? Asta era întrebarea mea, domnule comisar. Aveți 15 minute la dispoziție pentru răspunsurile dumneavoastră. Și mai apoi încheiem și ne revedem mâine la ora 9 și votăm, știți prea bine, ne, ne reîntâlnim mâine dimineață, dar mai întâi de toate haideți să ascultăm pe domnul comisar. Mulțumesc! Au rămas, uh, am rămas în urmă cu răspunsuri la anumite întrebări din prima rundă de întrebări. Voi reveni la acestea și apoi voi aborda noile aspecte menționate. Uneori e greu de răspuns concret când inițiativa uh, care urmează este, uh, nu urmează chiar imediat deci uneori trebuie să cer răbdarea dumneavoastră pentru că nu știu exact uh, când uh, vom prezenta anumite inițiative. Mai întâi, doamna Iazovietska m-a întrebat despre dimensiunea socială, despre comunicarea privind dimensiunea socială și uh, ce va include această comunicare. Voi vorbi despre experiența mea recentă în Polonia. Am fost la Crinița, la forumul economic și am stat acolo lângă domnul Bielecki și pentru a vă răspunde pe scurt, sunt foarte de acord cu abordarea domnului Bielecki, fostul prim-ministru al țării dumneavoastră, în legătură cu acest subiect. Dânsul a spus, practic, că dacă evaluarea internă este doar un mecanism în Uniunea Monetară, Polonia va trebui să se mai gândească uh, în legătură cu intrarea în Uniunea Economică și Monetară, pentru că toate implicațiile asupra uh, cererii interne și a sondiților uh, sociale, dacă are loc o astfel de evaluare, sunt grave. Și acesta este o considerație analitică care stă la baza propunerii noastre care abordează analiza și reacția noastră politică. Nu dorim să ne grăbim, dar având în vedere noile elemente ale Uniunii Economice și Monetare, acesta trebuie să fie un, un exercițiu mai larg, cu multe elemente trebuie accelerate oricum, de exemplu Uniunea Bancară, care uh, trebuie realizată mai rapid decât Lucrurile avansau în prima jumătate a acestui an, dar cred că comunicarea privind dimensiunea răspunsuri. Nu am putut să vă dau o dată concretă în legătură cu inițiativa pentru marinari și între timp m-am pregătit pentru... N-am reușit să mă uh, informez. Trebuie să înțelegeți că sunt decizii care nu au fost încă luate de comisie, dar Propunerea este într-un stadiu foarte avansat. Atât pot să vă spun. Platforma noastră împotriva muncii nedeclarate va fi suficientă sau nu? Vom vedea după ce o vom dezvolta. Vom încerca să introducem în această inițiativă tot ceea ce a rezultat din consultare, pentru că acesta a fost obiectivul consultării, să obținem idei practice și să și încercăm, bineînțeles, să îmbunătățim cooperarea între organele de inspecție din statele membre, nu cred că este o așteptare realistă ca Comisia sau Uniunea Europeană să creeze un inspectorat al muncii dar putem încuraja un schimb mai bun de informații și mai, forme de cooperare mai bune între inspectoratele muncii. Sunt lucruri foarte necesare și am fost de curând în țările de jos, unde m-am întâlnit cu uh, Uh, viceprim-ministrul care, cu care am discutat despre condițiile de muncă ale lucrătorilor migranți în această țară și cred că e important să luptăm împotriva muncii la negru, pentru că astfel putem asigura condiții mai bune de muncă, dar și putem și să formalizăm ocuparea locurile de muncă și putem contribui la eforturile fiscale ale statelor membre. Deci toate aceste eforturi sunt, uh, toate acestea sunt obiective importante ale inițiativei. Bineînțeles, noi dorim să încurajăm mobilitatea. Considerăm că libertatea de a munci în altă țară trebuie respectată, dar înțelegem și ceea ce a spus doamna Bastos și anume faptul că anumite țări sursă pot suferi dacă pentru o perioadă scurtă de timp pleacă uh, o cantitate mare de forță de muncă. Am spus asta când am fost de curând în Letonia, o țară care a fost felicitată pentru succesul său financiar și capacitatea de a intra în zona euro la anul, dar uh, pe de altă parte, consolidarea fiscală în această țară, de exemplu, a avut loc într-un moment în care mulți tineri au plecat din țară. Și dacă procesul uh, nu este stopat și uh, uh, uh acești oameni nu se întorc măcar parțial, Uh, dependența va crește, dependența persoanelor în vârstă față de tineri va crește, că ceea ce este o provocare pentru serviciile sociale. Bineînțeles, dacă tinerii plec, guvernului, pleacă, um, guvernului va fi mult mai greu să facă față problemelor legate de îmbătrânirea populației. În urma unui șoc economic, implicațiile pot fi serioase, dar trebuie să existe o strategie pentru resursele umane pentru a asigura o circulație circulară a forței de muncă și nu una cu sens unic. Și uh, inclusiv spaniolii merg în Germania, dar după un an sau doi aceștia se întorc și aș sublinia capacitatea garanției pentru tineret, după ce va fi lansată, de a contribui la crearea de oportunități la nivel intern. Acesta este alt motiv pentru care este absolut esențial ca garanția pentru tineret să fie un succes. Pentru că va asigura că Uh, migrația spre alte state să nu fie singura opțiune pentru cei care și-au pierdut speranța în țara lor. Uh, ei trebuie să se poată baza pe serviciile de ocupare în rețea cu partenerii sociali pentru a obține mai multe informații în legătură cu posturi disponibile sau care vor fi create în zonă. Pot mobiliza mm, asistența financiară disponibilă pentru a subvenționa locuri de muncă sau formare de calitate sau stagii de formare, dar la nivel local. Și deci pot pregăti zona pentru uh, momentul în care creșterea economică va reveni în toate regiunile Uniunii și nu doar uh, în cele mai dinamice. Um, for example, to support SM în ceea ce privește instrumentele de susținere pentru IMM-uri și tineri, da, în ultima perioadă există două astfel de instrumente. Unul dintre ele a fost folosit foarte mult în timpul semestrului european pentru a încuraja statele membre să îndepărteze taxarea din domeniul uh, muncii, cum s-a întâmplat în Spania ca pentru a, sau în Italia, unde a fost descrescut, a fost scăzută fiscalitatea pentru IMM-uri. Da, știu că mulți au fost sceptici în privința potențialului uh, Europei în acest sens. Domnul Hoia a făcut uh, declarații foarte clare cum că BEI este capabilă să uh, ajute IMM-urile în cazul în care acestea angajează tineri. Și sper că aceste declarații să se transforme în realitate. În orice caz, noi ne vom aduce contribuția pentru a vedea într-adevăr progrese în acest domeniu după ce au fost făcute aceste declarații încurajatoare. În ceea ce, vor, în ceea ce privește munca la negru, pardon, în ceea ce privește locurile de muncă verzi, It has been announced in the employment package. S-a anunțat în pachetul uh, ocupare faptul că avem un, uh, o strategie care vizează tocmai locurile de muncă verzi, anunțat anul trecut. S-au înregistrat uh, progrese în privința locurilor de muncă în domeniul uh, TIC, pentru crearea de locuri de muncă în acest, în acest domeniu, dar și pentru formarea persoanelor. Da, economia verde nu vizează un singur sector, ci o serie de competențe și abilități. Dar în sectorul construcțiilor, în sectorul auto, în sectorul energie, în, sec, în acele sectoare care consumă multă energie, Noi considerăm că prin cooperarea între aceste trei portofolii se va ajunge la propuneri practice. Poate când voi participa la seminarul de la Londra în luna noiembrie, voi putea să vă ofer mai multe informații în privința pregătirilor. Este vorba despre un program care va avea loc la anul, deci încă mai avem ceva timp la dispoziție pentru a putea dezvolta măsurile și detaliile concrete. Dacă mai acordați încă un minut, aș reveni într-o jumătate de minut la uh, chestiunea frizerilor și coafezelor Doamna care a pus întrebarea a părăsit sala, dar sunt convinsă că nu era singura persoană interesată de această chestiune. Cu siguranță știți că nu există un proces automat și nu există niciun termen limită. Comisia trebuie să ia în calcul, dar nu există o, un proces automat și niciun termen limită pentru în acest domeniu al acordurilor colective de muncă. Acea, se întâmplă acest lucru și în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, dar și uh, reglementarea inteligentă. Trebuie să vedem care este calendarul optim pentru a evita un conflict între aceste programe un conflict care evident nu este de dorit. Dar, bineînțeles, acest lucru nu e foarte ușor. Comisia se interesează îndeaproape de aceste chestiuni, ca și Parlamentul. Este vorba despre uh, sănătatea uh, și securitatea în muncă, este vorba despre un uh, teren echitabil pentru piața unică europeană și de rolul de lider al Europei în acest domeniu. Tot atâtea motive pentru a lua foarte în serios toate aceste chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Este o bună concluzie, domnule comisar. Vrem să continuăm acest dialog structurat cu dumneavoastră cu siguranță. Le mulțumim colegilor care au reușit să rezistă până la capăt. Vreau să le mulțumim de asemenea interpreților și tuturor celor din secretariat. Vă mulțumim foarte mult și o seară plăcută!